Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. I open the today's meeting. Deschid reuniunea noastră de astăzi a Comisiei Regii și vom începe cu adoptarea ordinii de zi a Comisiei Regii. Am o mică observație în ceea ce privește ordinea noastră de zi. Îi urez bun venit doamnei Crețu, se află din nou alături de noi pentru un schimb de opinii cu membrii Comisiei Regii. Însă va trebui să ne părăsească pe la 16 și 15, da? Și asta pentru că există o reuniune extraordinară a Colegiului Comisarilor. Cu această mică modificare, putem să continuăm reuniunea noastră de astăzi. Vă rog să ne permiteți să votăm timp de două minute doar. Nu am niciun fel de comunicări de făcut. Are cineva vreo observație în legătură cu ordinea de zi, vreo sugestie? Nu, mulțumesc. Atunci vom trece direct la vot. Votăm astăzi instituirea programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020. Așa cum știți, la data de 29 noiembrie 2016, regia a adoptat raportul coraportorilor noștri, domnul Lambert Van Nistelrooy și doamna Constanțe Crel, în ceea ce privește structur, reformele structurale și programele de sprijin astfel încât să fie deschise negocierile interinstituționale care au început la data de 11 ianuarie 2017. V-am dat informații în ceea ce privește rezultatele trilogului la celelalte reuniuni regii pe care le-am avut și astăzi vă pot spune că la data de 8 februarie 2017 un acord neoficial a fost convenit între echipa de negociere și Consiliul. Este un uh, pachet foarte bun unde Parlamentul a reușit să includă includerea parteneriatului și supravegherii parlamentare și implicarea actorilor locali și regionali și și transparența în ceea ce privește punerea în aplicare a noului program. Am reușit să ne asigurăm că principiul de coeziune economică și teritorială a fost inclus în noul program. Înainte de a vota, acest vot simplu, un vot electronic. Raportorii, ați dori să interveniți? Nu? Domnule Van Nistelrooy, doar o observație scurtă legată de cooperarea pe care am avut-o la regi și munca făcută de dumneavoastră ca președinte la Trilog. Dacă ne uităm la începutul traseului documentului prin Parlament, atunci putem să vedem că a, a fost o abordare foarte teoretică, fără o adevărată legătură făcută cu politica de coeziune. După munca pe care am făcut-o în cadrul comisiei și la negocieri, a revenit clar că parteneriatul a fost introdus, nu e totul la latitudinea statelor membre să vină cu propunerile și să primească sprijin pentru schimbările structurale, dar partenerii din orașe și regiuni trebuie să fie și ei implicați. Un al doilea lucru care este important e că avem acum această recunoaștere a ceea ce deja se rezolvă prin intermediul politicii de coeziune. Știm că aproximativ trei pătrimi din recomandările specifice pe țară sunt deja legate de, de coeziunea socială, coeziunea economică și diferite tipuri de programe. Acest echilibru reiese acum foarte clar și eu sper că prin intermediul acestui vot și apoi în curând la votul în plenară, noi vom putea să uh, avem instrumente puțin diferite, care să se bucure de un sprijin mai larg și să fie mai bine legate de fondurile pe care le avem și de ceea, ceea ce facem față de cum arăta situația la începutul dezbaterii. Costanțe Crăl și eu am muncit asupra acestor puncte și am reușit să le impunem. Le mulțumesc raportorilor din umbră. Și testul acum va avea loc la vot. Bine, mulțumim foarte mult. Putem să trecem acum direct la vot. Astăzi votăm uh, prin vot electronic, vot prin apel nominal. Vă rog să vă folosiți cartelele de vot. Votăm textul convenit în contextul negocierilor interinstituționale pe mm, regula de procedură 69F4 pentru propunerea pentru un regulament din partea Consiliului și Parlamentului European pentru instituirea programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020, un titlu foarte lung. Oricum, votul s-a deschis and plus one, socialists have plus three, according to this. Okay, I have to interrupt the vote. Trebuie să întrerup votul. Vă rog să verificați numărul de membri din PP și de la socialiști. Asta pentru că avem trei voturi în plus. No. Okay. So we've... Bine, votăm din nou. Îmi cer scuze, echipamentul nu funcționează cum trebuie. Am avut aceeași problemă și data trecută. S-a deschis votul pentru a doua oară. And the vote is closed. S-a închis votul. Și textul nostru este adoptat cu 26 de voturi pentru, și 9 împotrivă. Mulțumesc foarte mult și le mulțumim raportorilor. Am terminat sesiunea de vot, nu avem alte voturi programate astăzi. Putem trece acum direct la schimbul de opinii cu doamna comisar Crețu. Nu voi da explicații pentru faptul că vă aflați aici. Am avut plăcerea să vă mai primim și altă dată și acum vă dau cuvântul. Aveți cuvântul. Very much, uh, Madam Chair, uh, honorable member. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Regii. Stimați colegi, bună ziua! Cum spunea și doamna președinte, aș dori să-mi cer scuze încă de la început că nu pot să stau atât de mult cât mi-aș dori astăzi aici, pentru că ieri am aflat că astăzi va avea loc o reuniune extraordinară a Colegiului Comisarilor și sper că înțelegeți. Oricum vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la această reuniune. Acum două săptămâni, cum spunea și doamna președinte, am avut ocazia să discutăm despre propunerea privind dezastrele naționale. Cred că cu toți am căzut de acord că e foarte importantă solidaritatea Uniunii Europene care să ajungă în toate statele membre, indiferent cine sunt acestea, astfel încât să facă față unor provocări foarte dificile, cum ar fi cu tremurul din Italia, dar și alte dezastre naturale. Bine Bineînțeles, sunt conștientă de faptul că încă discutați această propunere și aș dori doar să adaug următorul fapt. Eu vă stau la dispoziție pentru a vă oferi orice fel de alte clarificări, astfel încât munca să poată progresa cât de repede pe acest dosar. Sper că va exista o cooperare constructivă între noi. Este un element foarte important, așa cum am făcut-o și pe programul de sprijin structural mai devreme, la începutul lunii. Și acum avem această nouă ocazie cu această propunere omnibus. Știți foarte bine că împreună și mai ales dumneavoastră membrii Parlamentului European, mai ales membrii Comisiei Regii, uh, Ați cerut de mult timp o simplificare a politicii de coeziune. Cred că propunerea noastră va ușura viața tuturor. În același timp vom menține un cadru stabil pentru cei din domeniul de pe teren. Avem mare încredere că această propunere va ajuta și în ceea ce privește legătura cu planul de investiții, astfel încât să ajungem în mai multe regiuni și să sprijinim mai multe oportunități de investiții la nivel local. Contez, bineînțeles, pe experiența pe care o aveți și pe dimensiunea politică, astfel încât să se resimtă toate acestea în spiritul propunerii. Să ne asigurăm că aceste îmbunătățiri ajung cât de repede la beneficiari și, bineînțeles, vă răspund cu plăcere la întrebări. M-am gândit ca astăzi să vă vorbesc și să mă axez pe trei puncte. Punerea în aplicare a politicii de coeziune, viitorul ei și comunicarea în ceea ce privește politica de coeziune. Voi trece pe scurt prin aceste puncte, înainte de dezbaterea noastră, în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de coeziune. Uh, Membrii acestei instituții și-au exprimat îngrijorările pe care le au în ceea ce privește punerea în aplicare întârziată și vreau să vă spun că înțeleg îngrijorările. Politica de coeziune este forța de investiții cea mai puternică a Uniunii Europene și o întârziere în politica de coeziune înseamnă întârziere în creștere, în crizie, întârziere în ocupare, în ceea ce privește spitalele, căile ferate Cetățenii așteaptă acțiune de la nivelul Uniunii Europene, mai ales cei care au cea mai mare nevoie de această acțiune. Vă asigur, așa cum vă spuneam și la ultima sesiune plenară, această politică aduce rezultate. Acum, când vorbim, aproape 880 de milioane de euro sunt deja investiți în economia reală prin peste 350 de proiecte care sunt în desfășurare în toate regiunile Uniunii Europene și cred că ne aflăm la același nivel ca, la perioada, ca în perioada de programare 2007-2013. Așa că lucrurile sunt în mișcare pe teren în ceea ce privește selectarea programelor și punerea lor în aplicare. Și cred că asta e ceea ce contează pentru politica de coeziune. Sper că această selectare și punere în aplicare, aceste procese vor fi reflectate curând în plăți UE, odată ce statele membre își uh, completează procesele cu autoritățile naționale. În același timp, mai e nevoie și de alte elemente, cum spunea și domnul Van Nistelrooy la dezbaterea noastră în sesiunea plenară și mulți dintre dumneavoastră. Noi colaborăm îndeaproape cu statele membre și cu regiunile, mai ales cu acelea unde am identificat uh, blocaje specifice. Ne gândim cum vom putea să acționăm mai bine în următorul ciclu de programare. Am început deja această dezbatere. Eforturile de simplificare comună cu siguranță își vor arăta rezultatele. Și ajung astfel la al doilea punct pe care doream să îl, să îl menționez astăzi, politica după 2020. Fosta mea colegă, Kirstin Westphal, lucrează pe uh, acest domeniu, viitorul politicii de coeziune, așa că aștept cu nerăbdare discuția pe care o vom avea. Cred că avem nevoie de o politică de coeziune puternică pentru viitor și trebuie să trimitem și un semnal puternic încă de pe acum. Anul trecut am trecut prin referendumul legat de Brexit, alegerea lui Donald Trump. Anul acesta avem alegeri importante în Franța, în Germania, în țările de jos. Vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să devenim mai politici, să dăm un mesaj foarte clar celor 20 de milioane de europeni care sunt șomeri, celor 100 de milioane de europeni care se confruntă cu sărăcia, să le spunem că viitorul lor nu e legat de populism și nu trebuie să se întoarcă spre trecut. Trebuie să le spunem și eu încerc să o fac oriunde merg, încerc să le spun că prin politica de coeziune, Uniunea Europeană le poate îmbunătăți viața și politica de coeziune înseamnă șanse pentru toată lumea. Cred că este un adevărat program politic, această politică de coeziune. Convingerea mea este că politica de coeziune aceasta pe care o avem e cea pe care o așteaptă cetățenii. Avem nevoie de o politică de coeziune care să facă față provocărilor europene, cum ar fi pentru inovație și abilități, combaterea sărăciei și excluderii sociale și provocările legate de schimbările climatice. Trebuie să se adreseze tuturor regiunilor, indiferent cât de dezvoltate sunt. E nevoie de o politică pentru toate regiunile Uniunii Europene, care să le ofere putere tuturor, astfel încât să vină cu rezultate pe prioritățile UE. Uniunea Europeană nu poate să-și permite să lase deoparte energiile care vin din regiuni. Din toate aceste motive, sunt convinsă că mai sunt două lucruri importante legate de politica de coeziune. Pe de o parte, trebuie să ne să ne asigurăm că investițiile sunt în centrul agendei europene și e nevoie de economii care să funcționeze și de administrații eficiente și de schimbări acolo unde e necesar. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum putem îmbunătăți felul în care funcționează această politică. Sunt convinsă că putem ajunge la un echilibru echitabil, că vom putea răspunde la noile provocări și să avem rezultate în ceea ce privește creșterea, ocuparea și coeziunea. Și aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră pe aceste subiecte, ca întotdeauna nu avem suficient timp. Poate că ar trebui să organizăm și o reuniune neoficială pentru această perioadă, după 2020. Oricum, mâine voi participa la o conferință de la Varșovia pe acest subiect organizată de Comitetul Regiunilor. În iunie vom avea forumul pentru coeziune. Acestea vor fi oportunități astfel încât să conturăm politicile de care avem nevoie. La fel ca mine, știți care sunt discuțiile între părțile interesate, e nevoie de ele, însă nu sunt suficiente pentru a schimba cursul istoriei. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii ne sprijină. Conform ultimelor sondaje, se pare că mulți dintre cetățenii noștri nu au auzit niciodată de politica de coeziune. Și e datorirea noastră comună să schimbăm acest fapt. Lucrăm îndeaproape cu comunicatorii din statele membre și din regiune în acest sens. De exemplu, am lansat campania europeană My Region, regiunea mea, care ne arată cât de important sunt partenerii de pe teren. Și poate aveți și dumneavoastră anumite idei. Eu, oriunde merg, încerc să Uh, merg să vizitez acele proiecte care au un impact important asupra vieții oamenilor. Noi vom avea și un plan de acțiune în uh, primăvară și știți, comunicarea e o prioritate pentru mine în acest an la fel ca și punerea în aplicare a politicii și pregătirea pentru viitor. Mă bucur că pot, continua, pot uh, conta pe sprijinul dumneavoastră în toate acestea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Uh, now Mulțumesc. Acum, ca de obicei, deschid prima rundă de întrebări. Uh, întâi întrebări și comentarii din partea coordonatorilor. Domnule Van Vistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc mult și doamnei comisar pentru prezența ei, oferindu-ne posibilitatea de a discuta pe câteva puncte esențiale și vă mulțumesc că ați folosit termeni foarte concreți astăzi în introducerea dumneavoastră. Iar aceste planuri de acțiune pentru comunicare sunt extrem de uh, importante. Trebuie să arătăm în ziua de azi ce facem și e o dezbatere generală, dar și una ă, punctuală în regiunile și în orașele noastre. Mulți cetățeni europeni sunt dispuși să povestească despre ă, experiențele lor și sunt pregătiți să facă încă și mai mult, tocmai într-o astfel de perioadă ă, marcată de populism. V-ați referit și la viitor. În acest caz, dacă ne gândim la Cartea Albă pe care o pregătește Comisia Europeană ce privește viitorul Uniunii Europene, coeziunea, dacă stăm bine să ne gândim, ă, e necesară mai mult ca niciodată, la fel și ă, reformele structurale și practic trebuie practic să ne depășim ă, propria umbră, ca să spun așa. În mod esențial, Politica de coeziune e tocmai cea care poate să țină împreună Europa. Unii poate că se mișcă cu o viteză mai mare, alții cu o viteză mai mică, dar atâta vreme cât suntem de acord asupra unei agende comune, așa cum uh, președintele Comisiei, domnul Juncker, ne-o prezintă, atunci e limpede că avem nevoie de acest fundament care este politica de coeziune viziunea pe care o avem acum se referă nu doar la reformele structurale, ci și la o politică de coeziune reformată ea și dacă e să ne gândim la uh, condiționalitate, la uh, bugetarea exante și așa mai departe. Încă o dată, e un aspect fundamental pentru întreaga Europa. Iar în combinație cu abordarea specializată pe care am avut-o nu înseamnă doar a crea roluri, a clădi școli, ci înseamnă și de a crea relații între uh, avangardă și cei care vin uh, în eșaloanele secunde. Trebuie să creăm astfel un fel de mișcare de jos în sus, de la firul ierbii, tocmai pentru a reuși să ne îndeplinim propria agenda. Și eu cred că pe coeziune trebuie să ne bazăm și în viitorii 20 de ani ai Uniunii Europene. E vorba de oamenii noștri, de resurse. Contribuția comisare astăzi îmi permite să spun că da, trebuie să ne gândim în ce fel putem deveni mai vizibili în dezbaterea politică, alături de comisare, alături de alți colegi, arătând, demonstrând publicului că Până la urmă, coeziunea e un element fundamental al uh, politicii europene post-2020. Uh, vă mulțumesc pentru încurajarea dumneavoastră. Mulțumim. Doamna Crela, are cuvântul. Si. Grazie, comisario. Uh... Domnul Thank you cooperazione rafforzata, costruttiva tra Parlamento e, e Cooperarea constructivă între Parlament și Comisie, iată un aspect deja evocat. Eu cred că avem timp să putem antrena toți actorii eh, din politica de coeziune. Uh, în calitate de Parlament, dar și uh, de Comisia Europeană, grație forumului ce se va organiza în luna iunie, cred că putem să aducem uh, alături de această politică de coeziune toți actorii uh, pe care ea îi vizează. Nu trebuie să ne cantonăm la ce se întâmplă aici la Bruxelles, ci trebuie să ținem seama de ce se întâmplă în organizații, în regiuni, în localități, să ascultăm realmente societatea civilă europeană a face politică de coeziune înseamnă, înainte de toate, să avem în vedere un instrument nu doar de coeziune, ci și de comunicare. E un aspect esențial și cred că toți împreună trebuie să facem în așa fel încât toate autoritățile, ă, toate părțile interesate să fie implicate în acest exercițiu. Iată ce înseamnă politica de coeziune. În al doilea rând, dacă optăm pentru calea unei consolidări de confirmare a strategiei de urmat, atunci cum putem proceda pe mai departe, pentru că există niște alegeri, niște decizii de făcut, bugete, resurse uh, alocate acestui exercițiu. Dar, pe fond, întrebarea rămâne de actualitate politica de coeziune va fi ea oare politica viitorilor ani ai Uniunii Europene? Și din punctul meu de vedere răspunsul este da. În ciuda divergențelor de opinii care pot exista între noi sau între statele membre, între anumite colectivități locale, trebuie să lansăm un semnal puternic Europei, arătând că dorim realmente să consolidăm acest proces de coeziune Uh, trebuie să-l apărăm până la urmă, pentru că e unul din rarele instrumente pe care uh, le avem la dispoziție care să ne permită să activăm politici de investiție și de creștere în Europa. Apoi, există și mai multe obstacole. Uh, firește, trebuie însă să încercăm să le depășim. După 8 sau 9 ani de criză, Uh, rămân încă uh, dificultăți uh, de uh, îndepărtat. Guvernanța economică, investițiile publice, programele lansate în statele membre uh, trebuie să se aducă rezultate și ne întrebăm care e relația între toate acestea și uh, politica de coeziune, pentru că trebuie să ne dăm seama uh, Există politici de austeritate care sunt lansate, dar politicile de coeziune suferă. Însă ele și-au importanța lor pentru că tocmai ele pot reduce distanța socială sau teritorială uh, între comunități. Însă uneori uh, avem tendința de a le neglija. Ori, iată, momentul a venit să aducem niște precizări pe fond, pe legătura între această nouă fază a uh, politicii de coeziune și guvernanța economică. Apoi, în uh, cadrele noi ale comisiilor parlamentare trebuie să ne gândim și la uh, relația între planul de investiții Juncker și politica de coeziune. Iar pe această temă, încă o dată, în cadrul dezbaterii, eu cred că trebuie să aducem mai multă lumină. Trebuie să ne întrebăm asupra impactului a deciziei politice, impactului, deci, al planului Juncker și asta în termeni concreți. Ce se întâmplă cu activarea instrumentelor financiare? Și pentru a conchide, mai intervine și tema foarte vastă despre care discutăm adesea. Mm, și anume șomajul. Există 20 de milioane de tineri în șomaj în Europa. Vă reamintesc că am organizat o operațiune cu regiunile aflate în tranziție, tocmai pentru a implica în mod cât mai direct regiunile în politica de coeziune. Și această decizie fusese mult dezbătută în uh, Parlament, însă am luat acea decizie în cunoștință de cauză și impactul a fost unul pozitiv, mi se pare mie. Eu cred că ar trebui să încercăm un exercițiu similar pentru, pentru generațiile viitoare, pentru tinerii europeni, tocmai pentru a face lumea să înțeleagă că Există instrumente uh, care să permită tinerilor europeni să-și exercite talentele în anii care vor veni. Eu mai cred că asta ar permite rezolvarea unei probleme despre care discutăm de mult timp, și anume comunicarea în materie de politică de coeziune. E un lucru paradoxal, facem lucruri foarte importante, esențiale adesea, însă nu ne dăm seama că un oraș, o regiune se poate schimba complet utilizând astfel de resurse. Iată de ce eu cred că ar trebui să facem o comunicare serioasă și nu mă gândesc la o propagandă, ci să comunicăm asupra felului în care părțile interesate să devină actori reali și comunicatori. Cred că sunt mai multe aspecte care trebuie să avute în vedere în lunile care vin în cadrul acestui dialog. Domnul Tomașici. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Nu e suficient să spunem celor din statele membre Iată, aveți la dispoziție anumiți bani, anumite fonduri și trebuie să vă descurcați să accesați aceste fonduri. Cred că nu e corect să procedăm așa. Au fost uh, multe cazuri de probleme și uh, cei care au fost în poziția de a angaja 100 de persoane sau un număr asemănător n-au făcut-o pentru că exista o lipsă de transparență. Așa că trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt uh, capacitați de a accesa ușor acești bani. Pentru că nu e suficient să spunem uh, oamenilor, uite, banii sunt aici, trebuie să te descurci singur pentru a avea acces la ei. Pentru că uh, unii pot să o facă foarte ușor și uh, profită de această situație. Sunt convinsă că Uniunea Europeană și Comisia va putea ajuta statele membre de la început până la sfârșit, pentru că doar în felul acesta vom putea evita cazuri de fraudă. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori în primul rând să spun bun venit doamnei comisar aici. Am să pun o întrebare uh, foarte succintă și de fapt e vorba de comentarii pe care aș vrea să le fac. E clar că cu toții ne dorim ca politica de coeziune să continue cu succes. Doamna Crețu, în prezentarea introductivă spuneați că susțineți această politică și că veți face tot ce veți putea pentru a vă asigura că politica de coeziune merge mai departe. și că această politică va arăta ce poate face Uniunea pentru a sprijini solidaritatea. Sunt convins că în următoarele luni sau în următorii ani vor exista încercări de reducere a fondurilor disponibile pentru politica de coeziune s-ar putea ca această abordare să aibă de-a face cu un nou concept al UE care să reducă la minim rolul orașelor și al regiunilor. Știu că aveți o întâlnire la orele 17 astăzi și veți vorbi despre viitorul Uniunii Europene, așa că poate veți avea un răspuns mai bun la întrebarea mea după această întâlnire. Însă aș vrea să știu care este părerea celor de la Comisie în legătură cu viitorul regiunilor, a orașelor, toate aceste structuri care sunt absolut necesare pentru a avea o politică de coeziune de calitate și pentru a ne asigura că fondurile sunt uh, folosite și cheltuite cum trebuie. Pentru că o bună parte din aceste fonduri merg uh, prin uh, gestiunea regiunilor și a orașelor și nu la nivel centralizat. Vreau să vă întreb uh, ce părere aveți despre rolul pe viitor al orașelor și a regiunilor în Europa și care este părerea Comisiei Juncker. Mulțumesc. Domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia Regii de la Parlamentul European dorește marea sa majoritate ca politica de coeziune să fie întărită, să fie susținută și să devină mai eficientă, tocmai pentru a reduce inegalitățile la nivelul regiunilor și la nivel social. Statisticile Eurostat arată că diferențele, decalajele sunt în creștere. Însă, eu cred că dumneavoastră la comisie doriți o întărire a politicii de coeziune, însă vă confruntați cu tot felul de obstacole. Fondurile pentru politică de coeziune, de exemplu, în loc să crească, au fost reduse pentru a acoperi alte nevoi. Așa că aș avea următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Să zicem că fondurile pentru refugiați ar trebui să fie luate de la politica de coeziune și nu din altă parte. Și acum o altă întrebare referitoare la Grecia. Comisia, Parlamentul și Consiliul au căzut de acord asupra unor obiective în ceea ce privește programul de relocalizare. Și există o responsabilitate a statelor membre pentru a implementa acest program. Până acum s-a realizat programul în proporție de 5% și țări precum Grecia și Italia se confruntă cu această problemă în condiții de solidaritate redusă. Și atunci vreau să vă întreb ce presiuni poate face Comisia pentru ca solidaritatea să nu fie doar un cuvânt, ci să se și implementeze. Mulțumesc. Doamna Vana, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit din nou în comisia noastră. Vă mulțumesc pentru introducerea făcută. Pot să fiu de acord cu tot ce ați spus în ceea ce privește importanța mare a politicii de coeziune. Este într-adevăr un simbol al integrării europene, însă în același timp ține și de solidaritate și e un instrument împotriva populismului, pentru că e direct în beneficiul cetățenilor europeni și vine cu aceleași principii principii pentru cetățenii europeni. Întrebarea mea e una foarte concretă, legată de omnibus pentru că e lucrul care se discută în cele mai multe comisii acum. Cum doriți să vă asigurați că se va merge în continuare într-un mod bun cu politica de coeziune când există acest transfer de mijloace din fonduri și din fondul social, fondul european regional care ajung în EFSI, în fondul pentru investiții strategice, care are de fapt cu totul alte obiective decât celelalte fonduri, are alte linii roșii, are alte principii. Și atunci cum veți reuși și să vă asigurați că de rezultatele politicii de coeziune. Începem de la principiul parteneriatului și apoi sectoarele speciale, cum ar fi protecția mediului. Ne vorbeați despre ocupare, știu că vă preocupă foarte mult și și din acest context noi avem anumite îngrijorări, pentru că dacă ne uităm la Fondul European pentru Investiții Strategice, vedem că dimensiunea socială nu e suficientă. Foarte puține procente merg spre infrastructura socială special acum în acest fond. Și e un lucru foarte important, mai ales în cadrul politicii de coeziune. Și de aceea v-aș întreba cum vă închipuiți viitorul politicii de coeziune și mai ales din punct de vedere bugetar dacă există acest transfer fără limite de fonduri din diferitele fonduri spre EFSI și s-ar ajunge la un adevărat sfârșit al politicii de coeziune astfel. O a doua întrebare, ne-ați spus foarte multe în ceea ce privește viitorul, perioada post-2020. Ați putea intra mai mult în detalii și comunicările pe care le pregătiți în ceea ce privește condiționalitatea ex-ante, pentru care avem o perspectivă pozitivă, dar și condi- condiționalitățile macro pe care le vedem mai critic. Și apoi, pentru că sunt de la vers, mă interesează foarte mult cum arată munca în comisie acum în ceea ce privește GDP and Beyond, și anume cum se va dezvolta în continuare PIB-ul care, pe care se măsoară acum evoluțiile economice și cu ce fel de altfel de indicatori se va veni în ceea ce privește mediul, echitatea socială și așa mai departe. Ne-ar bucura foarte mult să știm care sunt progresele care se vor face. Mulțumesc! Much, Ms. D'Amato, the floor is yours. Grazie, Presidente. Comisaria... Doamna D'Amato, mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Pe 30 iunie, Comisia Europeană a făcut o comunicare către Parlament în care se detaliază ajustările tehnice pentru a ajuta statele membre care au fost afectate de criza economică se fac o serie de calcule, e vorba de 1,6 miliarde care ar ajunge pentru Italia pentru a realiza măsuri de luptă împotriva șomajului în rândul tinerilor, pentru a face față problemei migratorii și pentru investiții, pentru a face legătura între fondurile de investiții și planul Juncker. E vorba de uh, și o sumă de 100 de milioane care era destinată uh, reconstrucției de după cutremure făcută de guvernul italian și știm că negocierile sunt în curs cu guvernul italian pentru a obține resurse suplimentare, eventual prin această ajustare tehnică. Așa că dorim să știm care este marja de manevră pentru această sumă de 1,6 miliarde și dacă statele membre au posibilitatea să aloce în mod diferit aceste fonduri și, de exemplu, pentru Italia să se aloce peste 200 de milioane pentru această reconstrucție necesară după cutremure. O ultimă întrebare, pentru că nu am înțeles prea bine. Aceste ajustări tehnice sunt uh, supuse în continuare principiului de cofinanțare sau nu? Pentru că dacă este așa, atunci trebuie să vă spun că nu am înțeles atunci care este rolul investițiilor publice în perioada de criză în proiectul de rezoluție pe care l-am adoptat uh, cu majoritate, atunci ar trebui să ținem cont de acest lucru la felul în care se calculează deficitul. Mulțumesc, uh, domnul Mohan, vă rog. Mulțumesc. Am ascultat cu foarte mare atenție declarația dumneavoastră și până la urmă nu sunt atât de surprins, uh, pentru că din păcate este aceeași declarație din totdeauna. În intervenția dumneavoastră nu ați uh, menționat uh, niciodată punerea sub semnul întrebării a politicii Uniunii. Pentru că dumneavoastră vă îndreptați spre zid, accelerând și în plus claxonând. Dumneavoastră nu ascultați uh, ce au de spus cetățenii, nu ascultați vocea popoarelor și cei 26 de milioane de șomeri tineri sau uh, cei din Franța care sunt victimele politicilor UE Uh, directiva pentru lucrătorii detașați, de exemplu, sau delocalizările masive. În regiunea mea, o companie cunoscută, Whirlpool, va delocaliza în Polonia pentru că felul acesta va putea exploata persoane la un preț mai mic și asta grație sau din cauza Uniunii Europene. Dumneavoastră, doamnă comisar, în loc să vă puneți întrebări, să vă gândiți că până la urmă ceea ce facem aici nu a dat rezultate, ce faceți dumneavoastră? V-am ascultat ce declarați, ce ați spus. Ați criticat votul britanicilor în cadrul Brexitului, e alegerea lor. Ați criticat de asemenea alegerea americanilor, dar e treaba lor. Ați criticat uh, populismul, între ghilimele cum îl numiți dumneavoastră dar eu pot să fiu mândru de faptul că sunt un populist, pentru că în cuvântul populist se include și poporul. Ați vorbit și de Austria și de mișcări populiste, între ghilimele, a obținut 87% la alegerile prezidențiale. Și totuși să vorbim și despre populism în Italia, pentru că referendumul care a fost susținut de UE a, a făcut probleme la nivel electoral. S-a vorbit și despre populism în Ungaria, unde 96% din uh, maghiari au votat împotriva cotelor de migranți. Și a, uh, populismul la alegerile viitoare în Franța, Germania și în țările de jos. Doamna comisar, vreau să vă întreb dacă și în aceste cazuri vă așteptați la noi cu tremure. Și în loc să vă puneți semne de întrebare, dumneavoastră faceți în continuare comunicări. Dacă comunicare înseamnă să redactați tot felul de broșuri precum aceasta în care se prevede primirea migranților și felul în care este afectată fiecare politică atunci când e vorba doar de dezvoltarea rurală, dacă în felul acesta faceți comunicare, atunci e clar că data viitoare veți avea din nou de pierdut. Și atâta timp cât nu puneți, uh, nu vă întrebați în legătură cu elementele fundamentale ale Uniunii, atunci ne îndreptăm spre dezastru. Mulțumesc! A fost o declarație și nu o întrebare, deci uh, cred că nu vom intra în această dezbatere. Vă mulțumesc pentru întrebările și pentru declarațiile pe care le-ați făcut și acum, doamnă comisar, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Uh, thank you very much. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile. Pentru mine este foarte interesant să aud toate aceste opinii și mi-e dor de astfel de dezbateri în Parlamentul European. În ce întrebarea domnului Van Nistelrooy, desigur, eu cred că am perpetuat o bună bucată de timp aceeași greșeală și când eu când am venit ca observator în Parlamentul European, nu se vorbea despre populism și astfel de lucruri, iar astăzi pentru că nu am explicat ce au făcut toate aceste politici europene bine de-a lungul anilor și efectul lor de multiplicare și credibilitatea lor s-au rătăcit undeva pe drum și nu am fost în măsură să spunem ce a făcut politica de coeziune. Iată de ce eu acum înțeleg rolul și prioritatea numărul 1 pentru acest an e tocmai aceea de comunicare. Colegul meu, Carlos Moedas, care e responsabil pentru uh, cercetare și inovare, mi-a explicat că s-a deplasat la Manchester în uh, vară și mi-a spus uh, că va face o vizită la Universitatea din Manchester. Universitatea din Manchester am uh, aflat că 250 de milioane fonduri europene au permis construirea Universității din Manchester. Și am spus lui Carlos, uite, noi contribuim la acest lucru. Când el a făcut deplasarea la fața locului, nu a văzut niciun semn de această investiție a Uniunii Europene și când l-a întrebat pe rector și mi-a întrebat pe decan cine le-a construit frumoasa universitate, ei au spus că lordul primar. Uh, iată de ce uh, eu cred că e importantă comunicarea. Uh, inclusiv la Manchester le-a fost interzis să afișeze steagul european pe clădire. <laughs> Eu nu cred că e singurul primar care uh, a făcut așa ceva, asumându-și uh, tot beneficiul de imagine pe banii europeni. Iată de unde nevoia unui plan de comunicare uh, cum se cade. Iar uh, statele membre acum pot, prin programele de sprijin, pot să uh, finanțeze activități de comunicare, să găsească sprijin pentru astfel de activități, dar nu sunt convinsă că astfel de activități uh, vor avea uh, impact suficient. Cum putem schimba percepția cetățenilor despre politicile de coeziune, politicile regionale? E bine, eu cred că e sarcina noastră tuturor să ne asigurăm că politicienii la toate nivelurile comunică impactul pozitiv al uh, politicilor de coeziune în viața de zi cu zi a cetățenilor. Noi aici la uh, Comisia Regii avem imaginea globală, imaginea, imaginea de ansamblu, dar în alte comisii uh, discutăm ratele de eroare. Dar când uh, o țară are o rată de non-absorpție de 5%, e clar că 95% absorbe fondurile, deci până la urmă e o poveste de succes. Uh, nu trebuie să ne referim doar la ce ne spune Curtea de Conturi, care uh, dă câteva exemple negative. Proporția cea mai mare sunt reușite uh, și nu e bine să contribuim la această retorică negativă împotriva Uniunii Europene. Din potrivă, trebuie să arătăm cât de importantă e politica de coeziune. Cum vă spuneam, uh, țelul meu este uh, politica post-2020 și răspund astfel și domnului Iacovici uh, despre discuțiile care au loc în sânul Comisiei Europene. Noi am demarat deja dezbaterea și pentru mine e limpede că trebuie să ținem Europa unită eu doresc o politică de coeziune pentru toate regiunile și un jurnalist german m-a întrebat uh, dacă vom avea un buget mai mic, de ce nu uh, îl aprobăm doar pentru regiunile mai sărace. Ori eu i-am spus că acesta ar fi un semnal foarte greșit, pentru că de la bun început politica de coeziune a fost uh, gândită pentru toate regiunile, tocmai pentru a umple lacunele între cei bogați și cei săraci, între regiuni bogate și regiuni sărace, dar tocmai și pentru a ajuta regiunile mai bogate să se mențină la același nivel. Tot ce a spus domnul Van Nistelrooy la nivelul uh, politicii de coeziune a fost votat de dumneavoastră aici în Parlament uh, Uh, a fost aprobat și la Consiliu, condiționalitatea ex ante, uh, specializarea, sunt toate aspecte foarte importante. Trebuie să ne bazăm pe uh, punctele forte ale fiecarei regiuni și vom avea tocmai o conferință la Helsinki pe tema specializării inteligente și politica de coeziune eu cred că e indispensabilă pentru a oferi tuturor regiunilor uh, instrumente pentru transformările necesare. Este foarte important să creăm oportunități pentru toți cetățenii de peste tot. Și îmi pare rău că majoritatea dintre noi nu privește la datele uh, politicii de coeziune, când vedem în fiecare regiune câte joburi au fost create doar în ultimul an, câți oameni au, uh, și-au găsit un loc de muncă grație Uh, fondurilor europene și proiectelor finanțate prin fonduri europene. Eu cred că este foarte important ca nimeni să nu fie abandonat. Și cineva face o observație despre o dimensiune socială mai puternică. Eu cred într-adevăr că aceasta lipsește. Pilonul social ar trebui într-adevăr ameliorat și Cred că e foarte importantă și cooperarea între regiuni. Sigur, e un fapt acela că regiunile sunt diferite, că unii, cum ar fi în țările de jos, sunt obișnuiți de 42 de ani să utilizeze uh, fonduri FEDER, uh, dar într-o țară precum Bulgaria, firește, experiența este mult mai limitată, de unde și importanța uh, uneori discuții deschise și schimburi între uh, aceste regiuni atât de diferite. Și nimeni nu trebuie să se simtă jignit. Uh, este un fapt această diversitate. Nu suntem la fel și există discrepanțe istorice. și lucrurile ar fi stat probabil diferit dacă toate statele membre ar fi uh, utilizat aceste fonduri de la bun început. Domnule Coțolino, am uh, fost încântat să particip la uh, discuția de la Napole cu cele 8 regiuni. Într-adevăr, sudul Italiei e destul de în urmă și Italia nu e un nou stat membru, nu are această scuză, însă în țări precum Grecia sau Italia Uh, criza a lovit mai puternic decât în alte regiuni și iată de ce cred că uh, mesajul meu uh, de atunci a fost unul important și e același cu cel de azi. E nevoie de coeziune mai mult ca niciodată și știu că nu e vremea să apărăm un status quo. Această politică, într-adevăr, trebuie reformată. E o politică în care nu s-a schimbat de 25 de ani, deci, în mod evident, uh, Trebuie să simplificăm viața cetățenilor. Doamna Thomas și ce a spus același lucru și mă înfurie faptul că văd tineri care abandonează și ideea de a uh, solicita fonduri europene tocmai din cauza birocrației. Politica de coeziune, deci, nu poate să rămână așa cum este. Ea trebuie reformată, dar e una din cele mai vizibile politici ale UE și are un impact real în viața oamenilor. Cred că e singura politică care are această legătură directă cu reprezentanții locali ai cetățenilor, că e vorba de primari sau de reprezentanți regionali. Am discutat cu domnul Oettinger și domnul Katainen și am fost de acord cu toții că politica de coeziune trebuie să dureze, trebuie să se mențină. Oricum, Mie mi se pare important ca politica de coeziune să fie simplificată. Știți că ne-am ocupat de asta deja în uh, cadrul revizuirii CFM și a propunerii Omnibus, dar nu putem face schimbări radicale în uh, perioada de programare aflată în curs doream să identificăm ce uh, modificări rezonabile pot fi aduce și asta fără a aduce insecuritate juridică. Ca atare, simplificarea în acest moment nu înseamnă uh, a simplifica uh, cadrul de programare în curs, ci să facem tot posibil pentru a facilita implementarea și accelerarea programelor. Însă, firește, uh, pentru perioada post-2020, ne vom gândi, vom reflecta uh, dincolo de aceste recomandări. Înțeleg că nu e pentru prima dată când ne gândim uh, la uh, un, uh, o linie, o, o, un set unic de, de reguli pentru implementare. Uh, Bună oară, EFSI are niște reguli foarte simple, deci atunci să nu le simplificăm pe toate, așa încât autoritățile de implementare să poată face lucrurile bine. Uh, vom vedea unde ne duce această reflexie și această dezbatere, atât la Parlament cât și la Comisie, cu cei de pe teren, cum văd ei lucrurile și vom vedea care e rezultul. În ce privește investițiile și EFSI, e limpede că nu există o competiție între uh, noi, ci ne gândim la binele beneficiarilor. Noi suntem gata să oferim uh, exemple, exemple de bune practici, însă E o realitate aceea că anumite state membre sunt mult mai pregătite de a folosi astfel de instrumente financiare uh, decât altele. Poate că unele state membre nu uh, au bănci care să-și asume astfel de riscuri precum cele din uh, Fondul pentru Investiții Strategice. E nevoie, deci, de hub de consiliere și încercăm să ajutăm statele membre, dar la cererea lor și asta e o altă problemă. Există atât de multe instrumente dar, uh, de a sprijini statele, dar acestea nu ne cer ajutorul în statele membre, avem câteva mii de oameni pe teren și suntem gata să trimitem acest exper, acești experți, uh, fie că e vorba de achiziții publice sau de alte proceduri, uh, în, uh, tocmai în statele membre care nu se descurcă atât de bine, dar dacă regiunile, statele membre nu ne solicită această expertiză în aplicarea instrumentelor, nu o putem face. Doamna Tomasic, sunt foarte de acord cu dumneavoastră, simplificarea e importantă, și cum am mai spus, am încercat să facem acest lucru inclusiv prin propunerea Omnibus și așteptăm acum votul Parlamentului European pe marginea propunerii noastre. Și ne vom uita la efectele imediate în viața cetățenilor. Avem uh, o propunere în ce privește costurile simplificate, e coeziunea și nu e necesar ca toate facturile la electricitate bunare să fie introduse acolo, ci se uh, va crea o rubrică de costuri generale. Și vom încerca să mergem încă și mai departe cu simplificarea, dar asta pentru perioada post-2020. Iată însă tot ce am putut introduce până acum. Domnul Iacovici a vorbit despre solidaritate. It is not a secret that this policy is very much attacked. Nu e un secret că această politică trebuie să fi, are niște probleme, pentru că am avut atât de multe provocări. Nu arăt cu degetul pe nimeni. Am spus că avem anumite provocări la care trebuie să le facem față, cum ar fi migrația, probleme de securitate internă și externă. Cred că trebuie să luptăm pentru regiuni și pentru municipalități, astfel încât vocea lor să fie auzită, pentru că ei știu mai bine decât noi ce funcționează, ce nu funcționează și știu Știm că pentru perioada de programare 2014-2020, pentru prima dată statele membre sunt obligate să folosească cel puțin 5% din fondul de dezvoltare regională pentru municipalități, să aloce 20% din uh, fondul de dezvoltare regională. Cred că e o responsabilitate foarte mare, dar e și un mare semn de încredere să aibă proiecte care să răspundă într-adevăr nevoilor cetățenilor. Cred că e important pentru regiuni și orașe. Euroorașele sunt foarte importante, Eurocities. Va exista forumul în cât, privind orașele în câteva luni când vorbim de agenda urbană și orașe, eu cred că vorbim și de orașele mici și mijlocii lucrez împreună cu domnul Hogan, astfel încât să ne întoarcem la dimensiunea rurală urbană Există și multe orașe mici care au probleme rurale, așa că trebuie să existe o colaborare. După părerea mea și fondurile rurale ar trebui să își aducă aportul astfel încât să se dezvolte satele europene. După părerea mea personală, e o contradicție în legislație aici Investim foarte mult în concentrările urbane și câteodată uităm de zonele rurale ci riscăm să avem niște orașe, orașe foarte dezvoltate, dar cu partea rurală goală. E un lucru important și am avut această discuție cu Phil Hogan. După părerea mea, fondurile agricole trebuie să ajute, ajute și regiunile să se dezvolte la nivel regional, să existe internet în zonele rurale, școli, să existe activitate economică și să nu fie folosite doar pentru a subvenționa fermierii aceste fonduri. E părerea mea personală și cred că aici trebuie trebuie să colaborăm și să ne asigurăm că există sinergii între tot ceea ce facem. Despre regiuni, părerea mea e că până acum nu am reușit să ajungem la un consens în ceea ce privește PIB-ul per capita. Însă există anumite idei despre cum să clasificăm regiunile și am avut niște discuții importante și OCD-ul vine cu niște idei, niște indicatori de bunăstare, care ar fi cumva o combinație între PIB-ul per capita și alți indicatori. Însă eu cred că trebuie să avem un simț al realității. Pentru mine, PIB-ul per capita rămâne elementul crucial Putem introduce indicatori ca nivelul de fericire și alții, însă se poate întâmpla și să fii foarte sărac și foarte fericit, cum sunt cei din Cuba, de exemplu. Cred că PIB-ul per capita și calitatea vieții trebuie să rămână indicatorii principali. Dar sunt deschisă la orice fel de discuții. We can, uh, uh, we can uh, talk about regions putem, să vedem cum putem discuta despre regiuni, să ne axăm și pe regiunile de tranziție, pe cele mai puțin dezvoltate, cele mai mult dezvoltate, bazându-ne pe PIB-ul per capita, sau să introducem alte niveluri care sunt mai realiste, cum ar fi, de exemplu, densitatea populației în zone ceva mai mult decât bunăstarea Domnul Papadomolis? Știu că aveți o poziție puternică în apărarea politicii de migrație și v-aș spune mulțumesc. Știți foarte bine, poate mai bine decât mine, că nu întotdeauna cantitatea finanțării e cea importantă, ci și capacitatea administrativă. În acest sens, știți foarte bine că noi lucrăm împreună cu autoritățile din Grecia pentru a crește capacitățile administrative. Cât despre solidaritate, sunt de acord cu părerea dumneavoastră. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate în ceea ce privește relocalizarea, însă, din păcate, e ceva ce nu se întâmplă. Tocmai le-am oferit statelor membre posibilitatea de a folosi fondurile noastre, nu le obligăm. Până acum am folosit doar fondurile FAMIT, adică cele pentru azil și migrație și integrare. E adevărat că Italienii au cerut o schimbare în perioada de programare 2007-2013, programul Sigureța de acolo, să legat de cele două nave și vedem în fiecare săptămână cât de importante sunt aceste două nave care salvează sute de vieți în sudul, sudul Italiei. Și Grecia a pus niște bani deoparte pentru migrație. Cred că ajutorul în ceea ce privește criza migrației uh, nu s-a făcut cu costul politicii de coeziune. Politica de coeziune nu a fondurile din aceasta nu au fost tăiate pentru criza migrației. Însă cred că politica de coeziune poate și ar putea să ajute dacă statele membre o cer în ceea ce privește primirea, integrarea solicitanților de azil. La cererea statelor membre putem să ajutăm la construirea de spitale, grădinițe, să contribuim la cursurile de limbă. Însă cu relocarea trebuie să dăm dovadă de onestitate față de noi. De exemplu, statul meu dorește să primească migranți, însă ei nu doresc să vină la noi. România încearcă să-și aducă contribuția în alte feluri, participând la Frontex și participând la alte instrumente, până și Luxemburgul faci la fel. Așa că trebuie să avem o solidaritate care să se plieze pe realitate. Dacă unele state membre ca Germania, Italia, Grecia au o povară mai mare, atunci ceilalți ar trebui să-și aducă și ei contribuția și să dea dovadă de solidaritate. Pe mine mă îngrijorează foarte mult această uh, Mm, diferență de opinie în ceea ce privește migrația. Și la Varșovia mă voi duce cu acest mesaj. Ar trebui să dea un semnal de solidaritate. Nu întotdeauna poate fi arătat cu degetul Uniunea Europeană și povara să rămână pe țări cum e Grecia și asta doar din cauza poziției geografice pe care o au. Cred că e foarte important să fie arătată solidaritatea. Oricum, noi suntem gata să acționăm, în perioada de programare. Unele state membre au cerut reprogramare, altele nu. În Germania am văzut foarte multe proiecte minunate. În Berlin, de exemplu, pentru mame în Leipzig, în Dresda. Cred că e foarte important și în suburbiile Parisului am văzut programe foarte frumoase făcute pentru migranți ce trebuie să evităm? Segregarea, pentru că segregarea ar deveni o bombă nucleară pentru generațiile viitoare, după părerea mea. Cred că știți că tocmai acum o săptămână, la cererea La cererea am schimbat programul operațional Brussels și toți banii pot să ajungă acum la Medicine de Mond. Au două centre în Bruxelles, în Molenbeek și în Anderlecht. Am schimbat programarea cererii astfel încât să putem să investim în acordarea de șanse migranților. Raportul privind condi condiționalitățile exante la sfârșitul lunii martie vom putea veni cu astfel de informații. Și, cum spuneam, vom analiza și statistice suplimentare. Salut toate comentariile făcute, însă pentru noi PIB-ul rămâne indicatorul cheie. Nu știu dacă am acoperit toate întrebările. Doamnă Vana, cum vă spuneam, ne gândim la un set unic de reguli pentru fonduri și parteneriatul e foarte important, dimensiunea socială este și ea foarte importantă. În Omnibus am uh, propus o combinare sub ESIF-EFSI uh, și sperăm că prin adoptarea de Parlamentul European și a Consiliului a textului procesul va fi accelerat. Credem că totul va fi în beneficiul investițiilor în regiuni. O asemenea combinare de fonduri va fi întotdeauna decisă în funcție de politica de coeziune. Dar, bineînțeles, nu putem forța pe nimeni. În ceea ce privește ajustările tehnice pentru Italia, Italia a primit 2,6 miliarde, aveți dreptate. Este o decizie suverană a autorităților italiene în ceea ce privește utilizarea acestor bani. Noi am discutat cu ministrul de Vicenti și cu alte autorități. Știm că există această problemă legată de șomaj, de migrație autoritățile italiene au decis să ofere 200 de milioane cel, celor patru regiuni. Noi am vrut doar să ne spună cum vor împărți acești bani. Știți că am dat dovadă de solidaritate. În decembrie am acordat 30 de milioane de euro, un pre, o preplată în acest sens de sub fondul de solidaritate. Și acum așteptăm evaluarea regiunilor, astfel încât să știm cât putem acoperi. Avem această propunere ca restul, pe lângă fondul de solidaritate, să se acopere 100% din fondul de dezvoltare regională și așteptăm această decizie. Cât despre ajustarea tehnică, există niște bani care provin din faptul că realitatea de pe teren era mult mai proastă față de previziunile făcute. Așa că mai vin și acești bani pentru aloc- față de alocările făcute, însă nu noi decidem cum se cheltuiesc banii. Noi am sugerat doar faptul că acești bani ar trebui să fie investiți în combaterea șomajului, pentru migrație, pentru că migrația e o problemă în Italia și acum cu, cu tremurul autoritățile italiene au decis să dea 200 de milioane celor patru regiuni afectate. Însă până acum nu știm cum exact vor primi regiunile banii și pentru ce. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! De la ultimul comentariu, eu nu critic pe nimeni. Îmi pare rău dacă am fost neînțeleasă. Am vrut doar să spun că lucrurile se schimbă și noi trebuie să facem față schimbărilor. Și da, într-adevăr, cetățenii cer mai multe, aveți dreptate și trebuie să vorbim despre plus valoarea investițiilor noastre. Și pariez că dacă mergem împreună în regiunea dumneavoastră, vom vedea multe lucruri pe care le putem arăta și putem spune vin de la Uniunea Europeană da, au votat împotriva Uniunii Europene, însă sunt multe lucruri care au fost făcute cu bani europeni și eu nu sunt convinsă că cetățenii știau când au votat că uh, multe din locurile de muncă vin din fondurile europene. Bineînțeles, fiecare politician își joacă mâna de cărți așa cum consideră că e de cuviință. Însă, coeziunea europeană a fost inventată tocmai pentru a umple golurile și a avut succes în acest sens. Acum celebrăm 60 de ani de la tratatul de la Roma. Poate ați putea să aruncați o privire în trecut, să vedeți cum arăta Europa acum 60 de ani și cum arată ea acum. E evident că pentru noile state membre extinderea a fost uh, o mare reușită, probabil aveți o altă părere, însă eu cred că 70 de ani de pace, de investiții, de creștere e ceva ce reprezintă un proiect unic pe întreaga planetă. Și trebuie să păstrăm acest model, trebuie să luptăm pentru Europa și să menținem Europa unită Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Nu cred că mai puteți să primiți încă șapte întrebări într-un minut și să ne și răspundeți. V-aș cere o favoare. Dacă colegii de la Regii vă vor trimite, ne vor trimite întrebările în scris și vi le vom transmite, atunci sunteți dispusă să ne răspundeți? Bine. Și e evident că trebuie să organizăm o reuniune extraordinară, să discutăm despre politica de coeziune post-2020, atunci când vom avea mai mult timp să ascultăm diferitele păreri, întrebările și să ne spuneți și dumneavoastră mai multe. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult și vă dorim o reuniune încununată de succes astăzi cu Carta Albă. Și să-mi trimiteți întrebările, le vom transmite doamnei comisar. Vă mulțumesc că ați dat dovadă de înțelegere, pur și simplu nu avem suficient timp la dispoziție. Mulțumesc! Uh, now we continue with the next... Dragi colegi, continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de schimbul de opinii cu Consiliul Municipalităților și al Regiunilor. Acesta a fost înființat în 1951 și este a, a, format din 60 de asociații din 41 de țări, care reprezintă 1500 de autorități locale și regionale. Consiliul are un rol dublu și anume de a influența politicile și legislația europeană în toate domeniile care au de a face cu regiunile și municipalitățile și în al doilea rând să ofere un forum de dezbatere între autoritățile legale, și aceasta prin uh, asociațiile la nivel național. Am avut ocazia să discutăm cu reprezentanții acest, acestui Consiliu în noiembrie 2015 și astăzi vom avea un schimb de opinii legat de munca actuală și viitoare a acestui Consiliu cu doamna Gunnarsson, care este uh, primar din Sala, în Suedia, care este purtător de cuvânt pe tema politicilor de coeziune. Vom uh, continua, practic, uh, dezbaterea pe care am avut-o mai devreme legată de politica de coeziune. Dau cuvântul doamnei Gunnarsson, după care voi da cuvântul membrilor Comisiei Regii, începând cu coordonatorii. Vă rog. Thank you very much, Madam President. Dear Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamnelor și domnilor europarlamentari, doamnelor și domnilor. Așa cum uh, spunea foarte bine uh, doamna președintă, sunt uh, primarul orașului Sola și sunt în același timp purtător de cuvânt al Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene pe tema politicii de coeziune. De fapt, de ani de zile sunt purtător de cuvânt pe această temă. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu astăzi aici pentru un schimb de opinii legat de politica de coeziune, în special pentru a discuta despre rezultatele actuale și viitorul său. Așa cum menționa doamna președintă, Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene este o organizație de tip umbrelă care cuprinde autoritățile locale și regionale și care aduce la oaltă asociații naționale și prin ele reprezintă toate nivelurile teritoriale. Vorbim de nivelul local, intermediar și cel regional. Coeziunea europeană este pusă la încercare în ziua de astăzi uh, pe mai multe fronturi. Uh, migrația, creșterea scăzută, Brexitul, toate acestea au fost rezultatul votului exprimat de regiunile care au rămas în urmă. De asemenea, tendințele populiste peste tot în Europa, toate acestea pun semne de întrebare legate de viitorul UE și de valoarea adăugată pe care aceasta o aduce cetățenilor europeni în momente de nesiguranță, angajamentul față de un echilibru teritorial și pentru politici de coeziune teritorială și regională este mai mult uh, decât niciodată important. Sunt de acord cu ce spunea doamna comisar legat de importanța politicii de coeziune. Politica de coeziune este uh, felul cel mai palpabil de a vedea cum este Europa pentru cetățeni. Aceasta permite autorităților, universităților, uh, societății civile și organizațiilor din regiunile și municipalitățile noastre să se dezvolte și să crească împreună. Politica de coeziune europeană este un instrument care arată oamenilor că Europei îi pasă de ei și este în același timp un instrument pentru a face față provocărilor comune în mod coordonat. Suntem de acord cu aceste principii de bază, însă am văzut că politicile așa cum au fost concepute nu mai sunt potrivite pentru viitor. Viitorul acestei polițiști trebuie să arate că este în continuare instrumentul potrivit pentru a face față problemelor cu care se confruntă oamenii în comunitățile lor și în viața lor de zi cu zi. Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor s-a gândit la viitorul acestei politici de coeziune pentru a aduce beneficii majore în mod eficient țintind în special regiunile care au cea mai mare nevoie. Obiectivul nostru este ca în următoarele luni să prezentăm recomandări cheie venite din partea autorităților locale și regionale în vederea reformării politicii de coeziune după anul 2020. Aș vrea să vă prezint uh, cinci puncte importante din partea celor care gestionează și implementează la fața locului politica de coeziune, respectiv din partea autorităților locale și regionale. În primul rând, considerăm că Europa are nevoie de o nouă strategie post-2020 o nouă strategie s-ar putea baza pe obiectivele care au fost deja stabilite pentru 2030 în unele din politicile europene și în acorduri la nivel internațional, acorduri pe care UE le-a semnat recent obiectivele de dezvoltare durabilă, acordul de la Paris uh, pentru climă și așa mai departe. Toate acestea ar putea oferi o orientare strategică pentru politica de coeziune și ar putea promova progresul european într-un context global. În același timp, ar menține spiritul de unitate și solidaritate în cadrul UE pentru atingerea unor obiective comune. În al doilea rând, viitoarea politică de coeziune trebuie să fie una inclusivă. Asta înseamnă să ajute toate teritoriile regiunile cele mai dezvoltate și de asemenea cele care se află într-o situație mai critică, cele care nu dispun de infrastructuri, cele care nu sunt orientate spre inovare, regiunile care pierd populația tânără sau regiunile mai puțin atrăgătoare pentru sectorul privat. Politica trebuie să fie construită de jos în sus, bazându-se pe expertiza locală și regională și ținând cont de nevoile cetățenilor și ale orașelor și teritoriilor, ținând cont de situația lor economică și creând spații publice atrăgătoare cu multe oportunități pentru toată lumea. Aceasta înseamnă o politică de înțeles pentru toți partenerii relevanți la ora actuală, principiul parteneriatului nu s-a implementat cum trebuie peste tot, în special în faza de concepere a acestui acord de parteneriat a programelor operaționale, așa cum se arată în studiul pe care l-am realizat. Acest lucru se face deseori doar în cadrul consultărilor Însă pentru a avea o politică de coeziune eficientă, avem nevoie ca diversele niveluri ale autorităților să lucreze împreună. Iată de ce suntem convinși că politica, politica de coeziune ar trebui să fie mai accesibilă și mai aproape de autoritățile locale. Pentru aceasta e nevoie de o întărire a parteneriatului central la nivel local. Vorbim de asemenea și despre perioada de programare, implementare, evaluare și etapa de monitorizare a acestor politici. Viitoarea politică de coeziune ar trebui să implice nivelul local în mai mare măsură decât în trecut. Și aceasta nu doar pentru a alege proiectele, ci în special pentru a alege prioritățile de investiții. Elementele din actualul cod de conduită în cadrul principiului parteneriatului ar trebui să fie o parte esențială în viitorul regulament și să fie incluse în regulament și nu separat ca un cod de conduită auxiliar care ar putea pune semne de întrebare asupra statutului său legal. În al treilea rând, politica de coeziune ar trebui să se recentreze pe o abordare la fața locului și pe o dezvoltare teritorială integrată. Această abordare ar oferi oportunitatea de a construi strategii multisectoriale, ținând cont de bugetele subsectoriale, subregionale și permițând o mai bună participare a autorităților locale și a actorilor locali. Avem nevoie de instrumente bune pentru a permite să se ia decizii specifice la nivel local. Investiții integrate teritorial și dezvoltare locală condusă de comunitatea respectivă au fost instrumente foarte bune pentru a începe acest proces. Însă în studiul nostru am văzut că implementarea, uh, în special pentru CLDO, a fost foarte limitată multe state membre ar trebui să ofere aceste posibilități um, autorităților locale și regionale, indiferent de natura lor, chiar dacă acestor autorități uh, le e teamă în ceea ce privește responsabilitatea ce le revine în urma utilizării acestor fonduri. Trebuie să recunoaștem totuși că abordarea multifond este uneori dificil de aplicat, și chiar riscantă, pentru că regulile sunt diferite și abordările de asemenea față de diversele fonduri disponibile. Iată de ce considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să stabilească un set unic de reguli pentru cele cinci fonduri pentru a asigura o mai mare încredere și certitudine juridică. O procedură unică de aplicație, de management și de raportare pentru toate fondurile existente. În al patrulea rând, politica de coeziune ar trebui să fie simplificată pentru a încuraja autoritățile locale să utilizeze pe deplin fondurile europene disponibile și în mod mai eficient decât în perioada actuală. E nevoie de o politică simplă, ușor de înțeles și mobilizatoare pentru toți actorii din regiune o procedură care n-ar trebui să fie prea complexă din punct de vedere al controlului și administrativ. De exemplu, Comisia Europeană a făcut un studiu de impact în care se vede că economia circulară a dus la 443 de milioane de tone de emisii care ar putea fi evitate și peste 100 de mii de locuri de muncă care ar putea fi create în mod indirect până în 2030. Guvernele locale trebuie să fie implicate și e normal să se implice pentru a atinge aceste obiective. Însă problema este că au nevoie de acces la resursele necesare pentru a face ca aceste ambiții să devină realitate. Fondurile există și autoritățile locale doresc să le utilizeze și totuși orașele cu capacități mai reduse se confruntă cu multe obstacole atunci când doresc să acceseze aceste fonduri. Iată de ce simplificarea și reducerea birocrației sunt absolut necesare. Diferențierea din punct de vedere al controlului și al auditului aplicat pentru statele membre care au un sistem puternic la nivel național este de asemenea o recomandare pe care o facem pe viitor. În ultimul rând, e nevoie de o construire a capacităților instituționale pentru toate statele membre. Autoritățile de management ar trebui să utilizeze mai bine obiectivele tematice care sunt destinate asistenței tehnice. Autoritățile uh, regionale și cele de management nu trebuie să fie doar ele implicate, ci și beneficiarii aceasta ar putea fi de folos în ceea ce privește regulile ajutoarelor de stat, uh, achizițiilor publice și a finanțării. Iată, doamnă președintă, doar uh, câteva dintre recomandările asupra cărora ne-am centrat în studiile noastre. E vorba de o dezbatere care va fi prezentată și la evenimentul din 28 uh, martie aici la Bruxelles. Sunteți uh, cu toții invitați alături de noi pentru a, a avea o dezbatere legată de viitorul acestor politici, politici esențiale, cruciale pentru Europa, mai mult decât niciodată. Consiliul uh, nostru dorește să-și asume angajamentul pentru a coopera cu instituțiile europene în vederea promovării unei noi politici de coeziune după anul 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitația lansată. Dragi colegi, vă dau cuvântul dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog. Creu. Da, mulțumesc, nu prea pot vorbi foarte bine astăzi, așa că foarte scurtă va fi intervenția mea. Sprijin faptul că avem nevoie de o nouă strategie pentru viitoarea politică de coeziune. Uh, Cred că în următoarele luni trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Cred, de exemplu, că pe lângă lupta împotriva schimbărilor climatice, împotriva sărăciei, șomajului, avem neapărat nevoie de o prioritate care să aibă de-a face cu agenda digitală. Pentru că, după părerea mea, lipsește acest fapt acum în politica de coeziune. Se ocupă un loc foarte jos tot pentru viitor o prioritate pe care trebuie să o dezvoltăm în Uniunea Europeană e această dimensiune digitală. Sunt de acord că principiul parteneriatului nu trebuie să rămână doar pe hârtie, ci să fie neapărat pus în aplicare și poate vom găsi noi căi prin care să facem totul ușor de pus în practică, dar și obligatoriu. Și poate pe undeva va crește puțin povara în ceea ce privește programele operaționale și proiectele. Am o întrebare concretă. În ultimul timp am vorbit tot mai des și mai des despre mai multă comunicare, mai multă transparență. Dumneavoastră ca primar, cum vedeți toate acestea? Locuitorii din orașul dumneavoastră știu ce se face prin intermediul fondurilor structurale europene în oraș? pornesc de la premisa că lucrurile merg mai bine acolo la dumneavoastră. Dar și cum vă puteți închipui că putem îmbunătăți și mai mult comunicarea? Noi, ca și legislatori, cum v-am putea sprijini? Ce fel de propunere ați avea să ne faceți în acest domeniu? E ceva ce mă interesează foarte mult pentru că dăm miliarde de euro, dar nimeni nu știe de ei. Îmi amintesc de un interviu cu un om care uh, apare în fața unui panou unde scrie peste 2 milioane de euro a investit Uniunea Europeană în proiecte, în cofinanțare. Și întrebat acest om ce a făcut pentru dumneavoastră Uniunea Europeană. Stă în fața panoului și, știe, haba, și spune habar nu am. Așa că e un aspect important, dar care, în realitate, aș, într-adevăr, așa stau lucrurile. Și de aceea m-ar interesa să ne spuneți ce credeți că putem face la nivel practic în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you, thank you very much, Miss Vana. Mulțumesc foarte mult, doamna Vana. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei primar Gunnarsson pentru uh, prezentarea făcută. Am ascultat cu mare interes și declarațiile în ceea ce privește și am citit cu mare interes declarația privind viitorul politicii de coeziune. Întrebarea mea are de a face și cu cele spuse de doamna Crel și anume cu principiul parteneriatului, care e unul foarte important și da, se cere mai multă obligativitate și consolidarea acestui principiu. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți exemple pozitive și negative din experiență experiența dumneavoastră din studiile pe care le-ați făcut cu privire la principiul parteneriatului. Și o întrebare pe altă temă, nu despre viitorul politicii de coeziune, ci despre spațiul de manevră pe care îl au țările, uh, autoritățile locale care e poziția dumneavoastră în ceea ce privește acordurile de liber schimb? ținând cont de acordurile care se află în negocieri, de exemplu TISA, acordul în ceea ce privește serviciile, care va avea consecințe asupra spațiului de manevră al țărilor. Mă refer aici la achizițiile publice, la toate clauzele care există acolo, niște clauze importante ascunse în asemenea acorduri și mai ales în ceea ce privește dreptul de reglementare și spațiul de manevră care rămâne la latitudinea uh, localităților și țărilor. M-ar interesa foarte mult care e poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste acorduri. Mulțumesc! Președinte, mulțumim. Nu sunt alte întrebări. Bine, atunci permiteți-mi și mie să pun o întrebare. Întâi de toate, vă mulțumesc foarte mult. Țelul nostru aici, la Comisia Rece, e tocmai acesta, de a face auzită vocea autorităților locale și regionale. Iată de ce vă mulțumesc pentru parteneriat și pentru participare astăzi în ședința noastră. E foarte important ca noi să uh, accesăm informația pe care veniți să ne-o aduceți și ca dumneavoastră să ne informați în dezbaterea noastră. Tocmai uh, pe baza principiului de parteneriat, tocmai din cauza vizibilității, nevoii de vizibilitate a politicii de coeziune și Uh, în vederea tuturor dezbaterilor pe care noi le avem aici. Aș dori să vă rog să ne împărtășiți viziunea dumneavoastră. Vedeți în viitor politica de coeziune, așa cum a spus o colegă de-a mea astăzi, ca urmând o evoluție lină sau mai degrabă o revoluție care va schimba regulile politice de coeziune. Uh, sau mai degrabă e nevoie de stabilitate și de un orizont care să ne deschidă oportunități pentru a vedea rezultatele pe termen lung. Iată întrebarea mea către dumneavoastră. Încercând să înțeleg uh, cum se poartă dezbaterea în uh, organizația dumneavoastră. Aveți acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci, haideți să începem cu nivelul local. Întrebarea era dacă reușim să implicăm pe cetățeni și dacă uh, putem să uh, conștientizăm cetățenii de proiectele pe care noi le derulăm, fie în cartiere, fie în regiune. Aș dori să răspund că eu, împreună cu colegii mei, sigur, am putea face mai multe, dar în același timp aș mai vrea să spun că, întâi de toate, e nevoie de mai mult uh, capacity building, uh, deci mai multe posibilități și aici trebuie să implicăm societatea civilă, nu doar autoritățile administrative și special cele de la nivel național, pentru că dacă oamenii capătă mai multe informații, atunci ei vor dori să se implice Cred că atunci când discutăm la nivel uh, local, în ce privește proiectele în curs, atunci încercăm într-adevăr să atragem, să implicăm cetățenii în astfel de dezbateri, chiar dacă nu știm dacă până la urmă vom avea măcar un proiect cu care să mergem înainte, dar lansăm astfel de dezbateri cu societatea civilă, cu cetățenii, ca atare, tocmai pentru a le oferi șansa de a participa la discuție și să fie parte integrată acestea. Pentru că nu putem găsi soluții dacă uh, ne închidem în primăriile noastre uh, decizând asta e proiectul pentru municipalitatea mea. În felul acesta, ca primar, nu pot să am succes, dar dacă implicăm cetățenii de la bun început, pe scară largă, atunci putem reuși. Și apoi, un lucru foarte simplu. Poate că veți râde, dar eu cred că cel mai important lucru pentru a disemina informații despre UE și despre beneficiile pe care le aduce e acel steguleț albastru cu stelele galbene. Peste tot unde proiecte finanțate de UE derulează activități, vă rog, folosiți acel steag. Pentru că, pentru unii oameni, acest steag e singura legătură pe care o au cu Uniunea Europeană. Trebuie să abandonăm discuțiile despre dimensiunea uh, roșilor sau a căpșunilor și haideți să vedem în ce fel putem fiecare dintre noi să contribuim la Uniunea Europeană și uh, ce poate face Uniunea Europeană pentru fiecare dintre noi. Dar atunci, de fiecare dată, când e posibil, trebuie să arătăm cu tare și cu tare proiect susținut de Uniunea Europeană. Până oară, în primăria mea, întotdeauna folosim steagul Uniunii Europene, alături de steagul Suediei și steagul cu stema municipalității noastre. Și de fiecare dată trebuie să Uh, arătăm, să subliniem acest aspect uh, pentru cetățeni. Cum spuneam, implicarea cetățenilor de la bun început. Apoi, acel capacity building, construirea de capacități pentru a permite oamenilor să fie parte a procesului. Vizibilitate, cum vă spuneam, uh, prin mijloace vizuale, steagul, cum tocmai v-am explicat, sau orice altă modalitate de a arăta că cu tare proiect e parte, parte finanțată de Uniunea Europeană. Uh, Apoi, vorbeam despre viitor. Eh, mă întrebați dacă ne dorim o revoluție sau mai degrabă stabilitate. Ei bine, uneori, atunci când ne gândim ce mult eh, durează totul, ne-am dorit poate o revoluție, dar pentru ca lucrurile să fie mai ușoare pentru noi la nivel local, eu mi-aș dori stabilitate. Însă, această stabilitate mi-o doresc cu multe schimbări. Dar e nevoie de o bază solidă de la care să pornim. Pentru că a durat extrem de mult timp să învățăm despre fondurile structurale oară. Și încă tot nu avem cheia magică pentru a uh, ști ce e de făcut cu ele, dar având aceleași reguli pentru toate tipurile de fonduri, atunci bine ar fi și mult mai ușor și am avea și stabilitate, dar am face pași înainte, deschizând mai multe posibilități pentru cetățeni ca să participe la astfel de proiecte. Achizițiile publice. Ei bine, ar fi nevoie probabil de o ședință întreagă pe această temă, deoarece la nivel local tema achizițiilor publice e una foarte vastă și întrebările numeroase. Întotdeauna încercăm să înțelegem cum putem aborda aceste probleme așa încât achizițiile publice să fie făcute în mod corespunzător și în același timp să atingem obiectivele municipalității noastre, pentru că întotdeauna cele două lucruri trebuie combinate. Ca un politician local am propriile mele ținte, propriile mele obiective. Iată ce vreau eu să fac. Iar apoi, procedura de achiziții publice e un instrument pentru a-mi atinge obiectivele la nivel local. Iată câteva din răspunsurile mele la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, președinte. Mulțumim foarte mult. A fost foarte interesant și util pentru noi să auzim vocea autorităților locale. Organizația dumneavoastră e întotdeauna binevenită în dezbaterile noastre. Încă o dată mulțumesc! Și acum continuăm cu ordinea noastră de zi. Următorul punct. Astăzi, raportoarea noastră, doamna Crel, își prezintă proiectul de aviz, norme financiare aplicabile bugetului general Uniunii. Așa cum știm, așa cum o numim noi, aceasta e propunerea Omnibus. Regii pregătește, deci, un aviz în marginea câtorva articole ale propunerii, unde avem competență exclusivă. Iar doamna Crel va prezenta acum proiectul dumneavoastră de aviz. Aveți cuvântul. Äh, Vă mulțumesc. Voi încerca să o fac cât de pe scurt. Propunerea Comisiei, direcția generală e simplificarea regulamentului financiar și astfel și o simplificare a politicii de coeziune. E un fapt pe care eu îl sprijin pe deplin. Și în acest domeniu există puține modificări făcute în raportul meu pe aceste chestiuni legate de ce poate fi simplificat. am o problemă pe care am sesizat-o în ceea ce privește opțiunile simplificate în materie de costuri, care trebuie să fie folosite în mod obligatoriu după propunerea Comisiei. Eu cred că aici ar trebui să dăm dovadă de ceva mai multă flexibilitate, flexibilitate pentru statele membre și pentru regiuni pentru că se poate întâmpla ca după trei ani de la introducerea noilor reguli, uh, ani unii să se obișnuiască să facă calculele așa cum se, fa- se fa- s-au făcut până acum și acum, după simplificare, ar putea să intervină o asemenea povară pentru unii încât ar spune nu putem să facem acest lucru acum pentru această perioadă. Și am multă înțelegere pentru statele membre la care s-ar putea constata această situație și de aceea cred că nu ar trebui să existe această obligativitate, iar cred că sistemul ar trebui să fie unul benevol pentru statele membre. Mi s-ar părea important și dacă multe regiuni ar fi de acord și ar putea să o facă, însă dacă lucrurile se complică, atunci trebuie să existe această posibilitate să existe o, un sistem pe bază voluntară pentru opțiunile simplificate. Modificările pe care le propun eu în acest document au, în primul rând, de-a face cu domeniile în care se intră pe conținut, pe politica de coeziune. O propunere a Comisiei pe care o salut în mod clar e cea legată de prioritățile suplimentare care au fost adăugate în ceea ce privește migrația și refugiații, să fie acordat sprijin în acest sens și fondul de coeziune să fie pus la dispoziție pentru primirea și pentru integrarea refugiaților în statele membre. Cred că există un raționament bun în spate și mai ales pentru această perioadă de programare trebuie să putem să reacționăm la provocări și schimbarea programelor operaționale va fi astfel făcută încât să existe o simplificare, să nu existe o povară crescută pentru statele membre și regiuni. Unde mai propun o modificare în domeniul legat de infrastructura la scară mică mai ales în domeniul monumentelor culturale. Aici propun, Comisia propune să fie fără limită mijloacele care pot fi date pe acest sector. Eu propun aici, ținând cont de faptul că în ultima perioadă legislativă am luptat pentru niște limite în ceea ce privește monumentele culturale. Da, sunt un domeniu foarte important în Uniunea Europeană, însă nu țin de competența Uniunii Europene. De aceea noi considerăm că e important să existe anumite limite, să existe o sumă limitată. Da, regiunile ne cer mai multă flexibilitate, de aceea eu propun ca definiția ce înseamnă o infrastructură la scară mică să fie modificată și fac o propunere pentru proiecte de până la 10 milioane de euro care să poate să intre aici și proiecte care țin de patrimoniul mondial până la 20 de milioane iar în cazuri bine argumentate se pot acorda și sume mai mari. Cred că astfel statele membre pot să fie mult flexibile, pe de altă parte însă e foarte clar și faptul că nu există o sursă financiară fără sfârșit, fără niciun fel de limite pentru asemenea proiecte. Cred că e important și pentru viitorul politicii de coeziune, pentru că întotdeauna trebuie să ne, găsi, ne gândim la viitor și vrem să investim în viitor, în oameni. Și cred că așa e bine și nu să investim în pietre vechi. Cred că e un semnal important pe care trebuie să îl dăm comisiei. Asta ținând cont și de discuția legată de viitorul politicii de coeziune. Cea mai drastică propunere a mea are de a face cu legătura care există între planul de investiții Juncker și, fond, și politica europeană de coeziune. Știți că deja există posibilitatea de a combina cele două instrumente și există și exemple cum se poate face așa ceva. Comisia aici propune un instrument care merge mult mai departe. După părerea mea, noi aici avem nevoie de mai multă consiliere. Se propune un instrument, cred că doamna Vana l-a menționat deja astăzi, uh, un instrument pe bază voluntară, însă în practică, fără niciun fel de limite superioare, se pun bani la dispoziție sub politica de coeziune pentru planul de investiții Juncker. Și nu are nimic de a face cu politica de coeziune, e definit cu totul altfel se vorbește aici de o gestiune partajată a banilor, și se ajunge înapoi în comisie într-o administrare centrală. În propunerea comisiei nu se clarifică ce se întâmplă când, de exemplu, România sau Bulgaria sau Polonia ar avea bani la dispoziție aici și apoi proiectele care se vor face prin planul de investiții, care pot fi finanțate astfel, vor ajunge înapoi în țările de unde au fost luați banii pentru politica de coeziune. Mie mi-amintește totul de o dezbatere aprinsă pe care am avut-o în ultima perioadă legislativă, când 10 miliarde de euro au fost, au, voiau să fie luați din fondul de coeziune, astfel încât să fie sprijinită Connecting Europe Facility. Ar fi fost ceva rațional, dar bineînțeles statele membre care erau afectate ne-au întrebat și atunci primim și proiectele înapoi pentru toate acestea ne-a costat foarte mult timp și a fost nevoie de foarte multe dezbateri cu Comisia, în Parlament, cu Consiliul, astfel încât să ajungem până la urmă la un compromis care să meargă în următoarea direcție. Da, într-adevăr, trebuie să se poată întoarce acești bani la nivel teritorial, însă așa ceva nu este prevăzut aici, la planul de investiții. Și cred că aici trebuie să mai discutăm despre această legătură între fonduri. Dacă mă uit la calendar și până când trebuie să terminăm raportul, și bineînțeles că cuvântul cheie e simplificarea. E clar că comisia noastră nu-și dorește să amâne această procedură, nu stăm în calea simplificării. De aceea e foarte importantă legătura care se face în ESIF și EFSI și eu nu cred că trebuie să apară în acest document. Eu cred că ar fi nevoie de o, o propunere individuală în acest sens pentru legătura între fonduri mai putem discuta, trebuie să avem timp să analizăm foarte bine ce e în interesul politicii de coeziune și trebuie să existe o legătură rațională între cele două instrumente. Însă totul trebuie să meargă într-o direcție bună, astfel încât ambele instrumente să ajute la dezvoltare în regiuni și în statele membre. Cred că propunerea pe care ne-a uh, Uh, făcut o comisia nu este echilibrată și de aceea am atins toate aceste puncte în raportul meu. Și eu consider că trebuie să avem o uh, nouă procedură în care să mai discutăm aceste fapturi, aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește temeiul juridic pentru noul plan de investiții, aici uh, discuțiile încă nu s-au încheiat, înseamnă că nici noi nu știm ce decizie va lua până la urmă Parlamentul și cum să meargă mai departe planul de investiții. Eu cred că e greu să vorbim de legătura între cele două instrumente când nu știm cum ar trebui să funcționeze pe viitor. Așa că eu sper că mă veți sprijini pentru ideile prezentate și anume să avem timp să discutăm cu Comisia într-un rit susținut despre procedurile ca atare. Însă în afară, de, în afara procedurii legate de omnibus. Cred că în linii mari cam acestea. Ba nu, am uitat un punct. Comisia la această procedură simplificată discuta despre tratament diferențiat pentru investitori. A introdus acest fapt. Eu cred că nu e clar cine e afectat în această propunere făcută de comisie și de aceea am rugat comisia înainte de a prezenta raportul să îmi ofere o definiție clară. Din păcate nu s-a întâmplat așa, de aceea doar în considerente cer din nou comisiei să ne prezinte o asemenea definiție și sper că până la termenul de depunere a amendamentelor vom primi această definiție, pentru că dacă nu, mi se pare totul foarte dificil și nu o simplificare, când nu știm foarte clar că putem spune aparțin de această procedură simplificată sau nu aparțin și de ce condiții e nevoie în acest sens. Nu putem evalua ceea ce se întâmplă, de aceea cer comisiei și poate primești și un răspuns aici, în ceea ce privește o asemenea definiție. Aștept cu nărăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. Cred că în această săptămână am stabilit deja o reuniune a raportorilor din umbră. Și vă rog, în ceea ce privește amendamentele pe care le veți depune, așa sper eu, să țineți cont de faptul că nu ne dorim să extindem totul, să definim întregul, să redefinim întregul regulament și să le rescriem, ci să ne concentrăm pe punctele pe care le-a abordat Comisia în propunerea sa. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și colaborarea. Vă mulțumesc! Thank you very much. I didn't mention in... Mulțumesc foarte mult! Vă spuneam că avem două opțiuni pentru amendamente. În primul rând, membrii pot uh, propune direct la regii amendamente pentru regulamentul financiar ca parte a propunerii și, de asemenea, pentru articolele care țin de competența noastră exclusivă. Deci, iată două tipuri de amendamente care uh, pot uh, fi făcute. În ceea ce privește celelalte articole pentru care alte comisii în afara regii au competență exclusivă în conformitate cu uh, regula 54, Comisia Agri, ITRE și TRAN, membrii noștri sunt rugați să prezinte direct amendamentele în comisiile competente care vor ține cont de aceste amendamente în uh, rapoartele respective prin procedurile adecvate. Termenul uh, de prezentare a amendamentelor la Comisia Regii este până pe 7 martie, marți, la orele 15. Deci avem o săptămână la dispoziție. Și după toate aceste clarificări, am să dau cuvântul raportorilor din umbră și voi începe cu domnul Van Nistelrooy. Uh, Mulțumesc, Doamna președintă, aș vrea să vă felicit în primul rând pentru felul în care ați gestionat atât de bine ședința din uh, această după masă. Credeam că vom începe abia la orele 17. Am reușit să o facem mai devreme, așa că am ratat uh, intervenția orală a doamnei comisar. Însă, așa cum am auzit uh, în dezbaterea cu doamna comisar, se vorbește despre poziția EFSI și fondurile uh, structurale de investiții, ESI. De fapt, cele două instrumente sunt total diferite. Așa cum uh, spunea doamna comisar, nu există criterii geografice pentru acestea. Însă, dacă ne gândim la EFSI, până la urmă ar trebui să existe un criteriu geografic, pentru că nu există nicio regiune sau regiune NUTS 2 care să pună, să zicem, 10% din banii lor în aceste uh, finanțe combinate. Poți să utilizezi acești bani pentru un instrument financiar care ia bani de la EFSI și de la uh, FEDER. Însă, până la urmă, trebuie să fii sigur dinainte că uh, aceste proiecte sunt bune pentru regiunea ta, pentru a le face. Deci, putem spune că putem uh, lua bani de la FEDER pentru proiecte care nu știi până la urmă de unde vin. Și uh, contribuția cea mare a fondurilor regionale se face prin coordonarea orizontală, așa cum spunea doamna comisar în această după masă. Și e adevărat, pentru că vorbim aici despre oameni, despre capacitate umană, despre afaceri, infrastructură și toate la oaltă sunt necesare. E nevoie de o pregătire bună pentru toate aceste șase elemente. Iată de ce aș vrea să știu mai multe și, și doamna Creel dorește să știe mai multe. Și se pune și întrebarea până unde putem merge pentru ca fondurile ESI să fie menținute în perspectiva lor și să nu spunem nu banilor privați sau chiar banilor care vin din partea EFSI, care oferă garanții intervențiilor private din partea băncilor sau a, din partea altor uh, fonduri de pensii sau fonduri mixte și așa mai departe. Nu știu, poate am putea prezenta amendamente care să aibă o abordare teritorială care să țină cont de practicile existente. Și mi-aduc aminte că am avut un aviz pe marginea EFSI, eu eram raportor, și spuneam atunci să vedem care sunt experiențele noastre, să vedem dacă e nevoie de o schimbare a regulamentului. Aceasta a fost uh, abordarea mea atunci. pentru că aceste proiecte sunt un pic ca cireașa de pe tort. Punem una aici, una dincolo, dar nu așa lucrăm noi. Mâine avem o întâlnire și poate veți spune că avem până la 10 sau 15% din bani care pot fi introduși într-un instrument care să țină cont de acest lucru, pentru că regulamentul ne permite asta, deci se poate face și pentru EFSI. s-ar putea să fie interesant să găsim o soluție și să nu așteptăm uh, încheierea dezbaterii până la viitoarea perioadă de programare. Pentru că, din punctul meu de vedere, EFSI va merge mai departe, va fi extins și întărit. Deci, cred că sfatul cel mai bun este să ne potrivim uh, uh, situației, să prindem trenul și să nu așteptăm ca el să plece din gară pentru că este o oportunitate unică acum că schimbăm regulamentul. Și un al doilea comentariu, pentru că doamna comisar vorbea de un plan de acțiune sau o comunicare pentru a spori vizibilitatea. Ne-a promis acest lucru. Și eu m-am uitat să văd dacă putem introduce câteva dintre amendamentele noastre pentru a face mici ajustări. De exemplu, ce se întâmplă acum? Dacă se termină un proiect, așa cum spunea doamna comisară, uh, nu se face o comunicare pentru a spune că s-au utilizat bani sau fonduri europene. Ce vreau să spun eu? Fondurile structurale dau roade abia peste 4 sau 5 ani și atunci ar trebui să ascultăm părerea celor care au de câștigat de pe urma investițiilor pe care le facem noi. Deci nu la terminarea uh, proiectului, ci mai devreme trebuie să facă comunicarea. Și uh, voi profita de ocazia aceasta pentru a prezenta câteva amendamente în acest sens. Cineva de la Versi a spus de mai multe ori că ar trebui să eliminăm astfel de probleme și să facem legătura între cele două, EFSI și ESI. Deci să cooperăm împreună pe cât posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tomasici, raportor din umbră, de asemenea. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu susțin uh, propunerea făcută de doamna Crel pentru a echilibra situația între uh, cei care doresc să se implice în EFSI și uh, cei care nu sunt încă pregătiți pentru a o face. Comisia Regii trebuie să dea dovadă de înțelegere pentru nivelul diferit de capacitate care există în statele membre să ținem cont și de faptul că simplificarea într-un stat membru nu înseamnă că ar trebui să se facă simplificare și în alte state membre. Avem nevoie de uh, păreri mai uh, coerente și mai transparente în cadrul jurisdicției noastre. La primul schimb de opinii pe care l-am avut pe marginea omnibusului, doamna raportor, Crel, spunea că la Comisia Regii nu s-a ajuns încă la un acord pentru a vedea cum aceasta ar putea simplifica procedurile și care este uh, cea mai potrivită atitudine pentru a obține simplificarea fără a o complica prea mult și fără a crește povara pentru statele membre. Pentru a ajunge la această flexibilitate, propunerea include prevederi pentru creșterea plafoanelor și menținerea uh, infrastructurii la scară mică. Însă eu sunt împotriva acestui lucru, împotriva amendamentelor 1, 8 și 9, pentru că acestea nu vor duce la simplificare, ci din potrivă vor avea un efect negativ în multe state membre. Cred că Comisia, prin propunerea sa, a introdus deja simplificarea necesară și flexibilitatea pentru statele membre, și aceasta ne face să fie mai ușor să investim în investiții în cultură și infrastructură, fără să punem sub semnul întrebării întreaga arhitectură în UE. Și ținem cont aici și de celelalte regulamente care au de-a face cu studiile de impact pe mediu. Dacă vorbim despre o altă temă, turismul, trebuie să ne punem întrebarea dacă populația are de câștigat de pe urma turismului și să vedem regiunile unde turismul se dezvoltă, pentru că tendințele actuale în uh, ceea ce privește activitățile turistice ne arată că populația va depinde întotdeauna de mediu dezvoltarea necontrolată a turismului, de aceea nu ar trebui să distrugă resursele existente, ci din potrivă să le conserve pentru generațiile viitoare și în același timp să îmbunătățească condițiile de viață la locul de destinație. Noi considerăm că la comisie ar trebui să se facă o propunere, să se facă legătura între EFSI și ESI și mi-aș dori ca raportorul să ne explice mai bine care este viziunea sa legată de coexistența celor două fonduri și sinergiile între ele. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să intervin și eu și am să prezint câteva îndoieli legate de raport. Însă, în primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Crel pentru că acest aviz s-a făcut uh, sub presiuni de timp și, de asemenea, așteptări uh, uh, foarte mari aici la Parlament. Iată, avem astăzi uh, proiectul de aviz pentru Comisia Regii, care este un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile noastre și sunt convinsă că vom ajunge la soluții împreună alături de toți raportorii. Salut uh, principiul acestei propuneri, care reflectă eforturile comune făcute de Parlament, Comisie, statele membre și toți actorii implicați pentru a ajunge la o mai mare simplificare a implementării fondurilor structurale de investiții combinate cu EFSI și instrumentele financiare și pentru reducerea poverii administrative pentru beneficiari. E clar că o bună parte a modificărilor sunt rezultatul muncii făcute la grupul la nivel înalt pentru simplificare care a fost înființat la comisie. Aceasta pe partea de simplificare. În calitate de raportor din umbră pentru ALDE, vreau să susțin uh, obiectivul reducerii poverii administrative pentru fondurile uh, europene de investiții și, de asemenea, dorința raportorului de infrastructură pe scară mică, care trebuie menținute în regulamentul FDR și, în același timp, crescând plafonul pentru susținerea acestor proiecte dacă trebuie să facem față noilor provocări de astăzi, cred că e nevoie de mai mare flexibilitate pentru reprogramarea proiectelor și susțin părerea dumneavoastră legată de reprogramare. Susțin de asemenea modificarea propusă la Omnibus în ceea ce privește simplificarea regulilor și combinarea fondurilor ESI cu instrumentele financiare pentru a ajunge la mai mari sinergii și complementaritate care să ducă uh, la multiplicarea investițiilor și mobilizarea investițiilor private. Îl susțin de asemenea pe domnul Van Nistelrooy, care spunea că prin dezbateri vom ajunge la o soluție pe această temă. Pentru că e clar că există o nevoie de noi investiții și nu putem opri acest proces de implicare a investitorilor privați. Trebuie să găsim, prin urmare, o soluție pentru ca cele două instrumente să lucreze împreună și să se completeze unul pe celălalt. Este important să implementăm uh, modificarea propusă de comisie în acest sens fără niciun fel de întârziere, pentru că dacă ne gândim la viitoarele propuneri legislative și așteptăm de acolo aceste schimbări, ne așteaptă încă ani de zile de discuții am putea utiliza dezbaterile de la Omnibus pentru a găsi soluția necesară pentru această complementaritate. Iată care sunt comentariile mele și acum am să dau cuvântul doamnei Ivana, următorul raportor din umbră. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Crel și eu vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Pe multe dintre punctele din raport sunt uh, de acord. Uh, cu ceea ce ne-ați prezentat acum. Mergem pe aceeași linie. E o bază foarte bună pentru discuții, mai ales și în ceea ce privește articolul 30A care să fie tăiat din uh, CPR și anume în ceea ce privește transferuri fără limite a banilor de sub politica de coeziune spre fondurile ESI, de exemplu, în regulamentul privind dispozițiile comune. Și eu mă gândeam de ce există așa ceva. Cred că e un punct foarte important și e important ca comisia noastră să aibă o poziție foarte clară aici. Vom mai cere și o altă ștergere din uh, RDC și anume 39A, obligațiile de raportare ținând cont de regulile din EFSI. Uh, Voi repeta ceea ce am mai spus pe scurt și altă dată. Noi considerăm că în ceea ce privește EFSI lipsesc obiectivele durabile, strategice și pe termen lung și credem că ce apare la, raportări, la obligațiile de, rapor, de raportare la acest articol e o înrăutățire a situației. Apoi la regulamentul financiar vom aduce un amendament la articolul privind uh, managementul partajat, unde la punctul 9 punerea în comun a mijloacelor între ESIF și FC, Noi respingem acest fapt. Această combinație între ESIF și EFSI, noi o vedem foarte critic și anume că trebuie să fim foarte atenți la standardele înalte din politica de coeziune și să nu fie uh, victimizate instrumentele organizate pe piață. Spuneam același lucru și legat de instrumentele financiare, însă vom oglindi toate acestea prin amendamentele depuse. Sprijin cele pozitive spuse, există și lucruri pozitive în ceea ce privește noua direcție, sprijinul pentru refugiați și nu facem decât să salutăm propunerile făcute în acest sens și eu aștept cu nerăbdare o bună colaborare, mai ales la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Damato, the next shadow rapporteur. Doamna Damato. Omnibus, la proposta legislativă de la Comisiune. Într-adevăr, propunerea Omnibus uh, din partea Comisiei conține o serie întreagă de derogări Eu cred că ar trebui să ne uităm la fiecare aspect al acestei propuneri. În ce privește regulile uh, rețelelor transnaționale, viitorul digital, apreciez eforturile doamnei Crel și sunt perfect de acord cu calea pe care ea o propune prin intermediul amendamentelor salut articolul 26.2 pentru procedura accelerată cu înscrierea parțială uh, în buget. Am văzut cât de decisivă e alocarea rapidă a fondurilor atunci când uh, anumite populații sunt afectate de catastrofe naturale. Apoi, sinergiile între fondurile naționale și fondurile europene este foarte uh, importantă. Uh, 264 vorbim de incluziune socială și combaterea sărăciei, orice formă de discriminare și susțin și eu includerea uh, refugiaților și emigranților în societăți. Însă nu doar regiunile și statele trebuie să plătească mm, pentru aceasta, ci toată lumea din Uniunea Europeană ar trebui să contribuie într-o manieră uh, echitabilă între toate statele membre. Un punct de dezacord e alineatul 265 dincolo de opțiunea pentru costuri simplificate, când vine vorba de uh, sume brute pentru subsidii care trebuie scrambursate, trebuie să recunosc că nu mă încântă combinația între Uh, fondurile EFSI și proiectele cu risc înalt, chiar și în numele sinergiilor. Ce vom vedea e că bani vor fi luați de la fondul de coeziune și realizările vor uh, scădea. Dragi colegi, în concluzie eu aș vrea să vă spun că în ce privește instrumentele financiare și în special combinarea EFSI cu fondurile uh, sociale, e un lucru de respins, pentru că astfel vom prejudicia fondul pentru coeziune socială. Mulțumesc! Mulțumesc, până președinte, există alte comentarii? Nu? Atunci am să... Aș da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Cine va lua cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumim doamne Crel, precum și raportorilor din umbră. Întâi de toate vreau să mulțumesc pentru uh, efortul pe care l-ați depus într-un termen foarte, foarte scurt. Apreciem enorm acest lucru. Așa cum știți, obiectivul nostru comun este ca propunerea Omnibus să fie adoptată pe cât de uh, repede posibil. În general, suntem mulțumiți și textul avizului uh, ne convine. Regretăm totuși propunerea de a elimina, în special, toate legăturile între FC și ESIF, adică fondurile uh, structurale și de investiții și Fondul uh, European pentru Investiții Strategice. Noi insistăm asupra menținerii acestor prevederi, a legăturilor între cele două tipuri de fonduri, tocmai pentru a putea să le combinăm așa încât să ne atingem obiectivele comune din uh, planul de investiții pentru Europa, adică a relansa investițiile creând noi locuri de muncă și creștere în Europa. Aș dori să subliniez că, din punctul nostru de vedere, e o uh, situație în care toată lumea are de câștigat. Am putea spori uh, area de aplicare a fondurilor EFSI, ne-am putea asigura de o acoperire geografică mai adecvată, utilizând fondurile structurale pentru a scădea profilul de risc al anumitor proiecte, ceea ce ar însemna că am putea atrage investiții private suplimentare și proiectele se poată fi creditate bancar, ceea ce nu este uh, cazul deocamdată. Și e un lucru valabil pentru ambele tipuri de fonduri, EFSI respectiv ESIF. Autoritățile ar putea avea o, uh, un efect de pârghie uh, mai importantă, aducând contribuții private ce ar permite finanțarea mai multor investiții care să acopere nevoile. Într-un context în care fondurile structurale probabil și disponibilitatea acestora este mult prea limitată pentru a acoperi toate nevoile financiare. Înțelegem totuși că există încă o nevoie Uh, suplimentară de explicații din partea Comisiei, iar Comisia e absolut deschisă la a oferi aceste explicații suplimentare și înțelegem nevoia de comunicare. Dacă nu mă înșel, în peste două zile vom avea o ședință tehnică cu membrii Comisiei dumneavoastră, tocmai pentru a explica mai în detaliu avantajele acestor noi tipuri de combinații de uh, fonduri. Sigur, vă stăm la dispoziție pentru orice alte informări sau eforturi de comunicare. Un al doilea element, dacă înțeleg bine, în comisia dumneavoastră se dezbate utilizarea opțiunilor de cost simplificat. Ei bine, încă o dată pentru noi această temă uh, e una foarte importantă, ține foarte mult la ea am dorit ca această simplificare a costurilor să fie, opțiunea simplificării costurilor să fie obligatorie, pentru că astfel am putea înlesni foarte mult uh, povara birocratică. Uh, atât la nivel de beneficiar, cât și la nivelul autorităților mm, de administrare. Sigur că vă stăm din nou la dispoziție pentru a discuta și ideile dumneavoastră pe această temă, dar din nou credem că nu doar pentru perioada de programare în curs, ci și pentru viitor este important să promovăm această nouă opțiune a costurilor simplificate pentru a ne asigura că ne îndreptăm tot mai mult către o direcție în care povara administrativă scade uh, de pe umerii beneficiarilor. Mă voi opri aici și, firește, vă stau la dispoziție uh, pentru orice alte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta uh, o clarificare uh, pentru mine, pentru că eu nu știau. Pot să vă întreb, domnule, uh, ați uh, menționat o ședință tehnică? Se referă doar la doamna raportor? Da, confirmați, mulțumesc. Doamna Crel, aveți cuvântul. Da hatte ich gebeten, dass ich da, eu am avut această cerință de a putea primi mai mult ajutor și probabil și eu voi putea să depun amendamente. Într-adevăr, va exista această reuniune tehnică pentru toți raportorii din umbră în ceea ce privește instrumentele financiare cândva mai târziu, nu poi mâine. Aceasta dintre ele. Dacă vom mai exista și alte reuniuni, nu știu. Știu că una va exista între mine și comisie, unde voi mai adresa niște întrebări spre clarificare. Vreau să vă spun următoarele. Vreau să fie eliminat capitolul legat de legăturile între fondurile ESI și FACE. Nu vreau să împing foarte departe această, acest subiect. Nu vreau să fie tratat cât de repede, însă vreau să fie tratat în afara omnibusului. Eu cred că e nevoie de mai mult timp, astfel încât să verificăm într-un mod foarte clar că într-adevăr e posibil ca statele membri care dau bani și dau bani înapoi comis comisiei pot apoi să profite de pe urma proiectelor și că există o procedură care să le permită statelor membre cam regiunile care pot să primească acești bani să fie implicate în luarea deciziilor, la rambursarea banilor. Și eu cred că e nevoie de formulări în acest sens și pentru a găsi aceste formulări avem nevoie de mai mult timp față de timpul pe care îl avem la această procedură omnibus. Sincer spunând, totul trece foarte repede grăbit prin Parlament. Și, vedeți, nu vin cu amendamente pe uh, Uh, bucățile legate de regulamentul financiar, pentru că cred că aici intervin Comisia de, buget și, de Bugete și Control Bugetar, în primul rând, și că au destule inteligență încât să acționeze foarte bine în acest sens. Așa că în raportul meu mă voi limita la acele părți care au de-a face cu Comisia de Dezvoltare Regională, unde avem noi competențe exclusive. Nu vreau să frânez nimic. Într-adevăr, în multe domenii trebuie să se ajungă la simplificare cât de repede posibil. Nu înseamnă că nu se pot combina deja fondurile ESI cu FACE. Nu îmi doresc să frânez niciun fel de procedeu. Însă, eu cred că importantă e responsabilitatea, acțiunea cu responsabilitate. Să fim foarte atenți cum procedăm aici și nu la un an după ce adoptăm ceva să, să constatăm că nu funcționează așa lucrurile. Și de aceea avem nevoie de mai mult timp, astfel încât să putem să vedem exact despre ce vorba și de cantitățile de bani, cantitățile de investiții, astfel încât să putem să luăm niște decizii în cunoștință de cauză. Și de aceea vă rog, însă vom discuta și mâine la reuniunea raportorilor din umbră încă o dată aceste aspecte. De aceea m-aș bucura foarte mult dacă ați sprijini propunerea ca din această procedură să lăsăm la o parte acestea. Comisia poate să facă aceeași propunere și mâine, însă vreau să lase la o parte acest aspect din procedura omnibus, astfel încât să avem mai mult timp să discutăm între noi. Nu vorbim aici de detalii, vorbim despre sume de miliarde care pe viitor trebuie să fie asigurate și avem o responsabilitate în acest sens și nu putem pur și simplu să trecem așa repede peste aceste detalii. Și cred că Comisia ne-a rămas datoare în ultimele săptămâni cu niște explicații. Câteodată am impresia că uh, e un instrument care va sprijini mai bine BEI și nu un instrument care să consolideze și să promoveze mai departe politica de coeziune și dezvoltarea regiunilor. Îmi doresc o situație îmbunătățită, însă, cum spuneam, e nevoie de mai mult timp. Trebuie să avem mai mult timp la dispoziție astfel încât să discutăm totul pe larg. Vă mulțumesc! Please, Mr. Just one, one remark. Domnul Van Nistelrooy, încercăm să ne găsim calea în această relație între cele două tipuri de fonduri și e un lucru important, dar e necesar să ne mișcăm repede. De ce? Pentru că, așa cum ați spus, de câte ori oare am auzit din partea BEI că blending, adică mixarea, combinarea a două sisteme, e un nonsens pentru că nu facem decât să generăm probleme pentru beneficiari mai târziu. Deci, ă, trebuie să fim mai exact Și poate cu această legislație vom ă, oferi o direcție clară și abia după aceea să avem o extensie a EFSI. E o procedură lungă și ar trebui măcar să Uh, avem aici în fața noastră pe comisarii responsabili și care să ne spună clar unde și ce doresc. Să dorim și noi ceva în schimb și mai multă claritate. Uh, combinarea nu înseamnă să iei bani de la fondul de coeziune și să îl uh, pui într-un alt instrument, bună oară EFSI, și apoi care sunt garanțiile că acei bani se reîntorc în regiuni? Aici e nevoie uh, de uh, niște linii clare, mai ales pentru post-2020, dacă instrumente precum EFSI uh, vor continua. Și dacă statele membre vor spune că optează pentru această metodologie, poate că într-o țară ele vor fi importante, în alta mai puțin. Și atunci trebuie să uh, câștigăm experiență în, în perioada de programare care ne mai rămas acum. Iar dacă vrem să definim ceva, cum o vom face? Trebuie să putem apăra abordarea din punct de vedere al politicii de coeziune. Și va trebui să finalizăm în extinderea EFSI această dimensiune și abordare teritorială. Acum, în evaluare, din câte văd eu, Comisia spune, da, da, e nevoie de un mai bun echilibru teritorial pentru EFSI. Oricum, vom vedea în scurt timp cum stau lucrurile, cum putem scoate ceva bun din asta. Mulțumesc, spune președinta. Se pare că ședința de mâine va fi una extrem de interesantă și fructuoasă. Și vom continua, deci, mâine cu această dezbatere. Pentru că se întâlnesc raportorii din umbră, vom continua, deci, mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, mulțumesc pentru propunere. Vă reamintesc că rămân șapte zile până la termenul de depunere a amendamentelor. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi este diverse. Nu, nu sunt puncte la diverse. Atunci, următoarea noastră ședință va avea loc luni 20 martie, începând cu orele 3 după amiaza, și marți 21 martie, începând de la ora 9 dimineața continuând până la orele 18.30. Acum închid ședința noastră, uh, ședința publică a Comisiei Regii și vom continua cu o întâlnire a coordonatorilor. Cei care nu sunt vizați de această ședință a coordonatorilor sunt rugați să părăsească sala.